Good morning, colleagues. Shall we start? Bună dimineața, colegi. Uh, putem începe, dacă toată lumea ia loc? Așadar, uh, stimați colegi, în această dimineață începem cu o ședință comună a Comisiei Libă și FEM uh, privind traficul de ființe umane. Doresc să-i uh, îi spun venit uh, copreședintei mele, doamna Svensson, și aș dori să vă aduc aminte ce vom uh, analiza în această dimineață. Mart, uh, în luna martie, Comisia a înaintat o propunere um, de um, reformare a deciziei cadru din anul 2002 Traficul de ființe umane se află în responsabilitatea Comisiei Libe, dar și a Comisiei FEM. Și de aceea am hotărât că vom avea o ședință comună bazată pe articolul 51 din uh, regulamentul de funcționare al uh, Parlamentului. Așadar, procesul uh, legislativ bazat pe propunerea Comisiei este în desfășurare. În 10 iunie a avut uh, loc un uh, seminar și astăzi uh, două, două persoane, doi raportori, doamna Ana Het și doamna Edith Bauer, ne vor prezenta un raport și aș dori să aduc aminte membrilor că termenul pentru înaintarea amendamentelor este la prânz 22 iulie și pe 2 septembrie vom uh, discuta uh, aceste amendamente. Doamna Svensson, doriți să aveți uh, alte comentarii? Nu? Dacă nu, atunci dau cuvântul coraportorilor, doamna Het. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc inițial tuturor care au prestat o muncă extraordinară uh, în ceea ce privește uh, traficul de ființe umane. Doamna Bauer uh, și asistentei mele și tuturor celor din secretariat. Doamna Bauer împreună cu mine am prezentat uh, propunerea noastră de raport, ați uh, primit această propunere și um, colaborarea bazată pe articolul 51 a funcționat foarte bine. Raportul nostru se bazează mai ales pe rezoluția din uh, decembrie anul trecut. Munca de prevenire trebuie să aibă prioritate și Ah, cred, cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe acest aspect în propunerea legislativă. Nu vom rezolva problema traficului de ființe umane dacă nu eliminăm cererea care există și cred că acest lucru este important. Dacă se reduce cererea um, în acest uh, domeniu, atunci cred că putem face progrese. În plus, uh, există propunerea de a um, întări uh, sancțiunile, de a le mări de la 5 ani la de la 5 până la 10 ani la 6 până la 12 ani. Și în plus ar trebui să protejăm mai mult și mai bine victimele deseori sunt afectați de acest trafic și uh, copiii și cred că ar trebui să ne concentrăm pe uh, protecția acestor copii. Victima ar trebui să fie să aibă la, de, la dispoziție consultații juridice uh, gratuite. O întărire a uh, protecției uh, victimelor cred că este singura posibilitate eficientă de uh, combatere a traficului uh, de, fiin, de ființe umane. Um, aspectul imigrației este foarte important din acest punct de vedere. În uh, propunerea noastră am făcut uh, referire la decizia cadru pentru permisele de ședere pentru cetățenii statelor terțe care sunt afectați de traficul de ființe umane. Am uh, subliniat principiul de nereturnare în, caz, în acele cazuri în care există pericolul ca aceste persoane să, fie, să, să ajungă în cadrul acestui uh, trafic. Un alt aspect important este um, informațiile care sunt, uh, ad, care sunt uh, strânse în diferitele state membre. Trebuie să existe și uh, statistici despre numărul uh, infractorilor care au fost acuzați și care au fost uh, condamnați deja. Din... Și um, cred, mi se pare foarte trist că statele membre și propunerea comisiei își uh, propun uh, doar să infracționalizeze uh, victimele. De aceea, Cred că la articolul 14.4 uh, uh, uh, ar trebui să, fie, să devină unul obligatoriu. Nu, nu cred că trebuie să infracționalizăm pe cei, pe victimele care traficului de ființe umane. Cred că nu ar trebui să fie posibil ca um, angajatorii să plătească pentru uh, uh, servicii care provin acest trafic. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Spune doamna președinte, doamna Bauer. Thank you so much. What to add? Uh... Mulțumesc foarte mult. Nici nu știu ce să adaug. Aș vrea să mulțumesc secretariatului pentru colaborarea foarte eficientă. Vreau să-i mulțumesc de asemenea și Anei pentru colaborarea excelentă. Am uh, colaborat foarte bine, ceea ce se pare că nu a prea fost cazul conform articolului uh, invocat 51, dar de data aceasta iată că ne-am înțeles. Aș vrea să exprim și eu aici câteva opinii suplimentare, și anume, Traficul cu ființe umane este încă o problemă ce vine cu riscuri foarte mari. În ce privește legislația, ne-am dat seama că ea nu este suficient de eficientă și nu e vorba doar de legislația comunitară. Deci, ce putem face ca să modificăm, să schimbăm starea de lucruri? Cum putem face să descurajăm acest trafic de ființe umane. În timpul uh, audierii pe care am ținut-o și după, în timpul discuțiilor cu reprezentanții Europol, am aflat că dacă vrem să descurajăm aceste activități, nu ne putem baza doar pe legislație. Așa că pe lângă o mai mare orientare către victime, trebuie să introducem și sancțiuni mai aspre. Acesta este motivul pentru care ne-am întors la prima propunere a Comisiei și am adăugat un nou tip de sancțiune. Mă întreb însă de ce nu s-a făcut acest lucru mai devreme. Este vorba despre sequestrarea și confiscarea activelor traficanților. Mie mi se pare că acesta ar fi un pas uh, prin care îi descurajăm și creștem riscul acestei activități pentru traficanți. Trebuie să mai amintim că vechea legislație punea accentul mai ales pe victimele care vin din țări terțe. Ei, acum situația este complet diferită. Un ODC a arătat că influxul anual de oameni care sunt traficați în Uniunea Europeană ar fi de 70 de mii. Nu știm însă câte mii dintre aceștia devin victime ale traficului în interiorul Uniunii Europene. Deci, iată, ne confruntăm cu o nouă tendință. Avem mii și mii de victime care intră aici și uh, sunt exploatate în statele membre. Cred că ar trebui să ținem cont mai mult de aceste cifre. O altă tendință pe care am constatat-o este traficul de copii și traficul în vederea exploatării prin muncă. Avem acum uh, prevederi speciale care încearcă să rezolve aceste probleme. Noi am mai adăugat la proiect uh, un concept și anume coordonatorul european. Am cerut să existe coordonatori naționali uh, sub forma unui mecanism sau unei persoane independente. Și am primit informații că dacă nu avem un coordonator european, dacă nu facem o coordonare la nivelul Uniunii a diferitelor politici, Deci dacă nu avem un coordonator european care să-i coordoneze pe coordonatorii naționali, nu vom putea obține rezultate. Știm că există o inițiativă a Comisiei și Consiliului uh, de înființare a unei astfel de autorități sau persoane care să fie subordonată unei direcții generale a Comisiei. Noi am dorit însă ca acest post să fie la un nivel mai înalt și să fie consacrat printr-un act legislativ. Nu este uh, ceva fără precedent și ni s-ar părea un pas în direcția cea bună. De exemplu, ar fi uh, un lucru bun în ceea ce privește problema menționată de Ana. Adică ar fi bine să avem aceeași metodologie de colectare a datelor privind traficul de persoane. Mai există și câteva schimbări minore pe care le-am adăugat la acest proiect. Cred că ar trebui să le discutăm pe toate ceva mai târziu. În orice caz, mie mi se pare că acestea ar cam fi schimbările cele mai importante pe care încercăm să le promovăm și pentru ca legislația să fie mai eficientă în acest domeniu. Așteptăm să auzim discuțiile și să primim amendamente de la colegi care să dorească să îmbunătățească proiectul nostru. Acum aș vrea să pun o întrebare Asta deoarece dorim să avem o bună cooperare cu Comisia și cu președinția. Deci dorim o bună cooperare cu ambele instituții, așa că voi întreba următorul lucru. În această propunere am constatat că există intenția de a reglementa problema permiselor temporare de ședere. Știm că Comisia Europeană va publica un studiu cu privire la punerea în aplicare a directivei. Noi credem însă că ar fi necesar să se revizuiască directiva. Așa că întrebarea mea către comisie este următoarea. Ne putem aștepta la o revizuire a directivei privind permisele temporare de ședere ca să protejăm mai bine victimele? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, avem 35 de minute la dispoziție și am deja șapte persoane scrise la cuvânt. Plus mai trebuie să dăm cuvântul și comisiei. Ei, acum văd că se anunță mai mulți intervenienți, avem deja 10. Deci am să cer Comisiei și Consiliului să ne spună foarte pe scurt, adică în intervalul al 3 minute, să ne spună care sunt uh, problemele cele mai importante, după care vom deschide dezbaterea și vom cere raportoarelor să tragă concluziile. Trebuie să încheiem totul până la ora 10, pentru că la 10 avem un uh, schimb uh, cu președinția belgiană. Deci o să vă rog să dați dovadă de disciplină. Mai întâi, din partea președinției, domnul Daniel Flor. Oui, merci, Madame la Présidente. Je serai très bref. Mulțumesc, doamna președinte. Am să fiu succint. Da, sunt informat despre această directivă. Este vorba despre un subiect foarte important pentru toate statele membre. Consiliul se bucură că Parlamentul European s-a străduit și a lucrat atât de mult pe acest text și că are deja un proiect de raport gata pentru discuție. De asemenea, ne bucură caracterul minuțios al lucrărilor făcute de raportori și ne pare bine că raportorii au preluat acea abordare holistică propusă de comisie. Noi, la Consiliu, după cum știți, am lucrat și noi destul de repede pentru că am uh, adoptat un proiect uh, pe 3 iunie și uh, abordarea generală are trei elemente. Mai întâi, lărgirea definiției traficului de ființe umane. Ei bine, Aici, față de ceea ce conține raportul, am avea de tras uh, un uh, semn de exclamare. Va fi uh, foarte greu să definim, să reglementăm problema sarcinii probei, pentru că acest lucru diferă de la un stat la altul și, în plus, definiția traficului de ființe umane lărgește foarte mult uh, plaja de modalități. Apoi, al doilea element este cel referitor la sancțiuni, la gravitatea lor. Consiliul este de acord cu uh, Parlamentul, deși Parlamentul este gata să meargă mai departe. Și, în al treilea rând, uh, pe noi ne preocupă foarte mult asistența acordată victimelor. Ar fi bine să existe ceva special în noul instrument. În ce privește problema permiselor de ședere, nu cred că Consiliul este cel care ar trebui să se pronunțe aici. Discuția ține de temeiul juridic și cred că Comisia este cea care trebuie să se pronunțe. Am să închei spunând că, așa cum a spus și ministrul Belgiei uh, Stefan Leclerc ieri, președinția se bucură de faptul că poate să demareze rapid discuțiile cu Parlamentul European și, din partea noastră, puteți să vă așteptați la toate eforturile pentru ca să putem adopta cel mai bun instrument posibil în termenul cel mai scurt. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Tot trei minute are și domnul Michael Carlin din partea Comisiei Europene. Thank you, Madam Chair. Um, we would thank the Parliament of... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim Parlamentului pentru acest proiect de raport care Ah, cu siguranță ne va ajuta să îmbunătățim textul final, dat fiind că liniile generale sunt asemănătoare. Deci problema care se pune este dacă trebuie să ne bazăm pe un temei juridic sau să avem o strategie. Deci va trebui să, să stabilim acest lucru mai degrabă, deci pe ce ne vom baza, decât uh, Uh, conținutul în sine asupra căruia suntem de acord. Vă voi atrage atenția asupra câtorva aspecte de natură tehnică. În primul rând, uh, primul amendament, unde articolul 79 este introdus ca nou temei juridic. Ar vrea să vă atrag atenția asupra faptului că prin acest lucru s-ar putea complica procedura oarecum. După cum știți, din tratat, anumite reguli se aplică uh, anumitor reguli eh, de la articolul 283 și 79 83-89, mă scuzați. Deci ar urma să avem un sistem hibrid în această directivă dacă am avea articolul 79 drept temei juridic. Deci s-ar eh, crea foarte multe probleme de natură birocratică. E vorba de asemenea de jurisdicția Curții de Justiție pentru care se aplică reguli diferite. Deci vreau doar, doar să vă atrag atenția asupra faptului că nu ar trebui să folosim acest email juridic. Deci deoarece ar crea probleme. În al doilea rând, câteva probleme legate pe care le-ați menționat din raport, confiscarea și procedurile penale. Suntem de acord cu poziția dumneavoastră, doar că noi credem că ar trebui să avem un uh, instrument orizontal privind uh, crima organizată. Într-adevăr, e foarte important să se confiște bunurile, veniturile obținute de pe urma acestor fără de lege, însă vreau să vă spun că are loc o evaluare de impact. Deci va trebui să vedem cum vom proceda. Coordinatorul antitrafic acum. Comisia e destul de sceptică uh, în ceea ce privește menționarea sa în acest raport. Am publicat postul, după cum știți, în urmă cu trei săptămâni. Mâine va fi ultima uh, zi pentru a primi cereri de înscriere. Deci suntem oarecum sceptici um, în legătură cu nevoia de a-l menționa pe acest coordonator în această propunere legislativă. Amendamentul 45, pe scurt. se sugerează ca statele membre să fie obligate să folosească aceste servicii. E destul de complicat, însă Comisia e destul de interesată de această propunere și suntem gata să o discutăm. E o propunere interesantă care ar putea consolida textul. Deci salutăm în principiu amendamentul 45. În ceea ce privește acum permisele de ședere, Lucrăm la un raport de implementare, așa cum s-a spus, care sperăm să fie adoptat prin octombrie. Deci analizăm îndeaproape nevoia de a um, consolida posibilitatea de a avea permisele de ședere. În ceea ce privește cadrul privind permisele de ședere, e prea devreme să spunem ce anume se va face. Și deci, în orice caz trebuie evaluată situația actuală din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc și eu pentru concizia dumneavoastră. Zece persoane doresc să ia cuvântul. Dragi colegi, vă rog să vorbiți doar două minute fiecare. Domnul Kirkhoff este prima persoană, după care domnul, doamna Barzanova. Vă mulțumesc. Eu vorbesc în calitate de raportor din umbră și cred că astfel contribuția noastră e oarecum diferită. În primul rând, din perspectiva britanică, poziția actuală deci a guvernului britanic este să aibă un opt-out la această măsură. Nu știu exact de ce, nu știu detaliile, însă bănuiesc că are de a face cu armonizarea sancțiunilor. Deci, în această dimineață, numele grupului ECR, aș vrea să salut această inițiativă care are foarte multe fațete pozitive. Îmi pare rău că nu se face trimitere la un schimb de bun pract- bune practici între statele membre, nu se vorbește nici de Europol în ceea ce privește combaterea crimei internaționale. Totuși, în ceea ce privește detaliile, voi fi eh, subțin. În ceea ce privește sancțiunile maxime, cred că dacă le-am stabilit în acest raport, am greșit. Și e o problemă pe care o avem de fiecare dată în Uniunea Europeană, deoarece sistemele juridice sunt diferite în statele membre. De asemenea, statele membre concep în mod diferit aceste sancțiuni, deci trebuie să vedem în ce domenii ar trebui să avem sancțiuni grave. În ceea ce privește prevenția, se vorbește de prevenirea și combaterea traficului. De ce se vorbește doar la articolul 15 niște termeni căldicei oarecum în legătură cu uh, această prevenire? Știm de asemenea că de multe ori victimele sunt tratate ca și cum ar fi uh, delicvenți, ceea ce e greșit, însă statele membre sunt uh, responsabile de uh, corectarea situației. În ceea ce este coordonatorul antitrafic, înțeleg poziția comisiei, însă mă întreb dacă într-adevăr ar fi mai bine ca Europolul să se ocupe de asta decât comisia. Și în încheiere, cred că nu avem cum să instituim uh, un sistem unic pentru toată lumea. Să ne gândim de asemenea și la țările terțe care sunt responsabile de o mare parte din suferința și de traficul care are loc. Deci vorbim aici de prevenire. Deci, în general, sprijinim propunerea. Voi fi mai strictă. Doamna Barzanova, după care doamna Gelili. Vă mulțumesc. În primul rând, le mulțumesc celor doi raportori pentru munca făcută. E un dosar foarte important. E o mare răspundere pentru noi, Parlamentul European, să găsim soluția cea mai bună. Și, bineînțeles, nu trebuie să ne pierdem între această luptă între trafic și prostituție. Cred că nu ar trebui să încercăm să soluționăm doar problema prostituției aici. Deci multe probleme legate de exploatarea sexuală intră uh, în incidența acestei directive, însă sunt și multe alte aspecte. Deci eu mă opun acestui fenomen al prostituției, însă nu aș vrea ca acest dosar să fie sacrificat pe altarul acestei lupte între trafic și prostituție, privind traficul și prostituția. Am câteva uh, îngrijorări. Traficul de ființe umane, traficul de copii pentru adopție și uh, traficul de femei însărcinate pentru adopțiile ilegale ale copiilor. Aș vrea să menționez mai multe articole. Articolul 2. Traficul privind ființele umane. Adopțiile ilegale reprezintă o altă categorie și cred că ar trebui să facem trimitere și la traficul de femei însărcinate pentru adoptarea copiilor, um, adoptarea ilegală a acestora și, de asemenea, implicațiile legate de obținerea pe căi ilegale a consimțământului acestora. De asemenea, asistența oferită victimelor traficului. Aici ar trebui să arătăm cât de important este să, cooper- să se colaboreze cu toate organizațiile pentru a identifica și proteja aceste persoane. La articolul 12, prevederi generale de asistență și sprijin și protecție pentru minori. Directiva ar trebui să respecte directiva privind protecția copilului, deci în primul rând să ne ocupăm de copii și după aceea să vedem care este statutul lor uh, în calitate de imigrați. La articolul 13, amendamentul 45, în traducerea în bulgară, se spune că persoanele care folosesc aceste servicii nu ar trebui să fie penalizate în cazuri, și vă citi în bulgară, vă rog să vă puneți căștile, doamna Indveld. Îmi pare rău, așteptăm ministrul belgian. Se vorbește despre cazurile în care este în risc, deci cazurile legate de sănătate sunt excluse, deci mă gândesc ce fel de servicii sexuale ar putea fi excluse de la această directivă. Dragi colegi, vă rog să respectați cele două minute. Nu vreau să vă întrerup tot timpul. Însă gândiți-vă și la ceilalți care vorbesc uh, după dumneavoastră. Grazie, Presidente. Innanzitutto... Vă mulțumesc, uh, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, celor doi raportori care cred că au prestat o muncă extraordinară. Au investit foarte multă energie în acest raport. Aș dori să subliniez câteva puncte foarte pe scurt. Sunt de acord și eu că um, Nimeni nu ar trebui expulsat dintr-o țară deoarece au fost victimele um, acestui uh, trafic. Ar trebui să fie aplicat uh, principiul nereturnării pentru victimele traficului de ființe umane. Trebuie să garantăm o protejare adecvată acestor victime, deoarece altfel uh, respectivii sunt, ar fi considerați a fi imigranți ilegali, lucru care nu este corect. În plus, Cred că, să, cred că trebuie să acordăm mai multă atenție legislației referitoare la confiscarea activelor. Un alt punct important, sunt de acord că cei care uh, sunt implicați în acest uh, trafic uh, trebuie uh, condamnați uh, la pedepse din cât cu cât mai uh, mari și mai ales în cazul traficului de uh, copii. Și în final, cred că este important să analizăm uh, analiza de impact uh, anunțată de uh, Comisie. Vă mulțumesc pentru că ați fost atât de uh, concis. Acum, doamna Ernst. Da, vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu uh, celor două raportoare care um, au lucrat foarte bine și care um, au abordat și aspectele dificile, de exemplu cele legate de confiscarea valorilor. Câteva lucruri pe scurt. Pe scurt, în primul rând, cred că trebuie să analizăm uh, foarte atent de la A la Z uh, această propunere. Trebuie să vedem uh, dacă aspectele legate de sex sunt uh, considerate așa cum trebuie. Uh, da, doresc să vă aduc aminte că deseori uh, femeile sunt uh, victimele acestui uh, trafic de ființe umane și trebuie să vedem dacă acest lucru se reflectă în propunerea înaintată. Al doilea punct, importanța victimelor cum sunt minorii, de exemplu. Și cred că ar trebui să uh, clarificăm și un alt aspect legat de uh, permisul de ședere a acestor persoane. Un alt punct. Um, s-a discutat foarte mult despre cum ar trebui să definim traficul de uh, persoane. Cred că traficul de persoane trebuie diferențiat de introducerea ilegală a unor persoane în pe teritoriul Uniunii Europene. Și uh, aș dori să, să amintesc aici uh, un alt uh, aspect, de exemplu, uh, cerșitul, um, care cred că ar trebui uh, condamnat dacă cineva este uh, obligat să cerșească. Însă nu cred că trebuie să discriminăm cerșitul uh, în sine, de aceea trebuie să uh, fim foarte atenți. Există uh, o graniță pe care nu cred că trebuie să o, uh, să o depășim. Uh, și la fel uh, s-a exprimat o colegă în ceea ce privește uh, prostituția, în ceea ce privește cerșitul. Uh, cum trebuie să procedăm cu acești copii care sunt obligați să cerșească, care este rolul părinților care obligă să facă acest lucru. Așadar, cred că trebuie să ajustăm puțin uh, lucrurile și să găsim poate noi formulări. Un alt punct, uh, accesul la uh, consultări ar trebui să fie uh, gratuit și ultimul punct, în ceea ce privește confiscările, sunt uh, de acord, însă uh, poate ar trebui să ne gândim dacă uh, nu ar trebui să punem, să punem la dispoziția victimelor mijloace financiare. Vă mulțumesc. Doamna președinte, vă mulțumesc. Îmi cer scuze că am intervenit atât de brutal, însă altfel nimeni nu ar, nu toți ar avea cuvântul. Doamna Sargentini, Vă mulțumesc. Sunt raportor uh, în umbră din partea versilor și aș dori să mulțumesc uh, ambelor uh, raportoare pentru că au decis să dea prioritate protecției victimelor. Această directivă se referă în primul rând, sau ar trebui să se referă în primul rând, la prevenire. la prevenire, la combaterea traficului și la situația victimelor. Primul lucru pe care aș uh, dori să-l afirm este că această combatere a traficului poate fi uh, efectuată în mai multe moduri. Uh, sancțiuni mai severe este, reprezintă doar o modalitate. Însă să nu uităm că există diferite abordări ale imigrației în Europa. Încă este profitabil să angajezi uh, imigranți ilegali, deoarece este mult mai ieftin. Există prea puține supraveghere a uh, situației locurilor de muncă în statele membre și astfel uh, este greu să descoperim uh, oamenii care sunt victimele uh, traficului. În ceea ce privește permisele de uh, ședere, principiul de nereturnare este unul uh, uh, important. Însă, atât timp cât se amintește necesitatea de a fi găsit uh, traficantul, acest lucru nu întărește poziția victimei, deoarece uh, acea, victima poate depinde încă de acest uh, traficant. Uh, în plus, cred că trebuie să facem o diferență între un uh, angajator care angajează persoane um, um, traficate, dar un asemenea angajator ar trebui să fie criminalizat. În uh, propunerea anterioară, în versiunea anterioară, am văzut că există o altă uh, părere. Și eu sunt de părere că dacă criminalizăm serviciile, atunci riscăm să criminalizăm uh, victima și dacă se întâmplă acest lucru, uh, persoana respectivă va fi din ce în ce mai greu de uh, găsit. Apoi, există altcineva care dorește uh, cuvântul. Da, o să încerc să vorbesc cât mai concis, doamna președintă. S-au făcut referiri multiple la internet și diferite metode de um, căutat. domnul Diastemera, spune domnul președinte ringrazio <clears throat> molto le relatrici per l'ottimo lavoro e anche per aver recepito molte proposte già. Vă mulțumesc. Am, uh, am acceptat foarte multe uh, propuneri și aș dori să amintesc trei lucruri. În primul rând, în considerent, uh, aș dori să fie menționat faptul că orice procedură trebuie să se bazeze pe o abordare umanitară, deoarece acest lucru nu se practică în anumite state membre. În al doilea rând, um, asistența legală ar trebui să fie gratuită, fără uh, condiții. Al treilea punct, cred că ar fi uh, util dacă ar fi posibil să întărim uh, rolul uh, punctului de contact de la Europol. La Europol există un centru de, legă, de legătură în acest, în acest punct de vedere, deoarece minorii sunt uh, forțați să cerșească uh, și acest punct de legătură există deja din anul 2006. Uh, de asemenea, ar trebui menționat coordonatorul uh, european în cadrul unei rețele unde să se afle în contact cu Europol, Eurojust, Frontex și uh, alte agenții. Sunt de acord cu faptul că amendamentul 45 creează anumite probleme pentru anumite state membre, și ultimul punct pe care aș dori să-l menționez, uh, s-ar putea să existe o contradicție uh, importantă. Înțeleg, înțeleg că trebuie să schimbăm temeiul juridic pentru această directivă, însă trebuie să ne asigurăm că protejăm mai mult uh, victimele, să asigurăm o reintegrare socială, însă în cadrul um, legislației uh, actuale um, se uh, inițiază proceduri legale împotriva victimelor. De fapt. Ne dorim să reintegrăm aceste victime, însă nu uh, putem să le uh, nu le putem oferi un permis de ședere datorită uh, legislației existente. Și, în plus, cred că nu am subliniat suficient de mult rolul organizațiilor non, non-guvernamentale care ar, ar, au un rol mult mai important. Domnul Demel, apoi domnul Vos. Ah, ok, gracias. Felicito a las ponentes por... Felicit raportorii pentru munca atât de complicată și de uh, intensă. În primul rând, Aș vrea să spun că trebuie să protejăm victimele cât mai mult. În primul rând, acum, această poziție a coordonatorului antitrafic. După cum știți, sau cel puțin Comisia și Consiliul știu, că avem ofițeri de legătură în 132 de țări în afara Uniunii Europene și acești ofițeri se ocupă de acest lucru. Trebuie să știți de asemenea că această comisie parlamentară elaborează un raport, încă o decizie, pentru ca sinergiile și eficiența acestor ofițeri de legătură să fie transmise celor de la Frontex. Deci Frontex îi uh, activează în 27 de state membre. Sunt de acord cu colegii. Într-adevăr, coordonatorul deci nu doar uh, Frontexul va putea coordona toate acestea, ci și Europolul. Acum în ceea ce privește confiscările. Mai mulți deputați și interpreți de aici am avut uh, uh, am avut privilegiu, să zic așa, de a um, vorbi uh, cu cei care îi trafică pe acești imigranți, deci cei care îi trec pe partea cealaltă, le pasări în franceză. Deci de multe ori chiar și ăștia sunt victime la rândul lor, deoarece mulți dintre ei fac parte din rețele criminale, deci cei care îi transportă pe cetățenii inocenți din Pakistan, prin Europa, trecând prin insulele Canare, însă uh, sunt și astfel de cărăuși, să zic așa, care sunt victime la rândul lor și ajung în insulele Canare. În al treilea Uh, lucru. Penalizarea utilizatorilor. Nu, așa ceva e împotriva rațiunii. Și în ceea ce vrește copiii, aici închei, Sofie. Mali, să ne gândim la această țară. Poligamia. Familii cu 12, cu 14 copii. Aceștia nu au ce să mănânce, deci sunt dați pe mâinile mulahilor în școlile coranice. Deci vă rog să țineți cont și de acest lucru și cei de la Consiliu și de la Comisie ar trebui să țină și mai mult cont de asta decât raportorii. Urmează domnul Vos, după care doamna Romero Lopez. Vă mulțumesc. Aș dori, în calitate de avocat, să mă refer la câteva lucruri uh, uh practice. În ceea ce privește amendamentele 20 și 21, se amintește creșterea sancțiunilor de la 5 la 6 și de la 10 la 12 ani și aș dori să vă spun că această creștere uh, nu va fi neapărat uh, eficientă. Există foarte multe um, contradicții care um, um, coerențe care cred că uh, afectează coerența sistemului uh, existent în statele membre. Uh, în ceea ce privește uh, referirea la uh, tortură, cred că lucrurile nu sunt suficient de clare. În ceea ce privește amendamentul 27, dacă o persoană este obligată să comită o infracțiune, atunci cred că ar trebui să există uh, posibilitatea de a renunța la o um, acuzare. Și de aceea um, cred că în acest context textul Consiliului este mai bun. Apoi, în ceea ce privește amendamentele 29 și 30, cred că trebuie analizate um, Aici se amintește o opțiune facultativă a statelor uh, membre în uh, inițierea unor uh, procese. În ceea ce privește amendamentul 45, uh, se uh, amintește uh, impunitatea, un lucru de dorit, într-adevăr, din punct de vedere politic, însă acest lucru ar duce la probleme din, în uh, practică, deoarece um, um, există, există dificultăți uh, practice pe de altă parte, aspectul uh, legat de uh, dreptul la uh, tăcere care ar uh, îngreuna cercetările. Doamna Romero Lopez, după care doamna Hersch. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În aceste două minute aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc președinției suedeze și raportorilor pentru munca făcută și aș vrea, de asemenea, să mă refer la un aspect foarte important. Deci mă bucur că, în sfârșit, se discută despre toate aceste lucruri atât de importante pentru societatea noastră. Aș vrea să mă refer la rețele eu. E posibil să existe anumite rețele ca cele menționate domnul Augustin uh, Diaz de Mera. Însă, așa cum se întâmplă și cu rețelele pentru alte feluri de trafic, pentru traficul de narcotice sau ființe umane, deci nu avem date statistice. Și nu e important doar să avem date statistice, ci să fim informați în legătură cu acest fenomen. Dacă într-adevăr Europolul se ocupă de asta, noi nu știm dacă uh, Europolul are deci mecanisme într-adevăr pentru a combate aceste rețele. Deci trebuie să pornim de la premisa că acest fenomen, chiar dacă nu poate fi eradicat complet, poate fi combătut cu intensitate. Și e păcat că prin acest instrument despre care discutăm astăzi, când vorbim de confiscare și de indemnizări, deci să nu uităm că sunt fenomene care pot afecta și criminalitatea organizată. Și spre deosebire de ce a spus Comisia, cred că ar trebui să insistăm asupra unor aspecte parțiale care nu au fost uh, acoperite în alte directive globale. De exemplu, dacă ar putea veni aici uh, directorul Europol pentru a vorbi despre această temă, deci am vrea să știm dacă există unități de informații împotriva crimei organizate, împotriva acestor rețele. Aș vrea de asemenea să știm dacă această agenție știe uh, din ce țări terțe provin aceste rețele. Și de asemenea ar trebui să profităm de acest uh, ordin european de anchetă pentru a vedea cât de necesare sunt probele. Deci e important să insistăm asupra acestor lucruri. Mai am două persoane care vor să ia cuvântul. Ministrul belgian încă nu a venit, deci suntem într-o situație interesantă. Doamna Herș, după care domnul Michel. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, în calitatea de raport din partea liberalilor. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor pentru colaborare um, și doresc să le mulțumesc deoarece ideea mea de informare a fost uh, preluată și cred că această idee este foarte importantă dacă ne dorim sublinierea perspectivei victimelor. Este important să identificăm aceste victime, este uh, important să le dăm, ocazia, să le dăm ocazia să se uh, exprime, să-și uh, descrie uh, situația. De aceea cred că este un punct uh, foarte important și uh, um, îmi place foarte mult propunerea pregătirii uh, profesiilor care se ocupă, care sunt active în uh, acest uh, domeniu. Uh, în Germania um, există o mare nesiguranță din partea judecătorilor despre uh, cum să trateze asemenea cazuri. În ceea ce privește coordonatorul, uh, Cred că ar fi bine ca acesta să se afle în uh, cadrul comisiei, deoarece astfel lucrurile pot progresa și aș dori să, să Susțin uh, poziția anterioară în ceea ce privește amendamentul 45, uh, acuzarea utilizatorilor. Cum putem uh, dovedi faptul că cineva a știut că um, are în față o victimă a traficului de ființe umane și cred că în momentul în care cineva remarcă la un moment dat că că a avut de-a face cu o, vi- cu asemenea victimă uh, începe să se gândească dacă uh, nu cumva se află și el în uh, pericol de a fi uh, criminalizat. Așadar, uh, cred că acest aspect, acest, uh, această abordare preventivă în acest punct este uh, dezavantajoasă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Uh, ultimul vorbitor, domnul lui Michel, și apoi uh, vor avea cuvântul raportale din nou. Foarte pe scurt, aș vrea să revin la amendamentul 45. unde se vorbește despre riscuri. E bine, eu nu înțeleg foarte bine ce vrea să spună treaba cu riscurile și nu înțeleg ce adaugă uh, prima frază la acest amendament. Și apoi, nu vreau să abuzez de timpul alocat, dar uh, aș vrea să spun că, așa cum a zis și colegii mei mai devreme, problema prostituției nu poate fi rezolvată prin această directivă. Cred că avem nevoie de o directivă specifică de combaterea prostituției și să nu includem problema aici, deoarece este o chestiune mult mai nuanțată și mai dificilă. Iată ce am vrut să spun. Vreau deci să avem o directivă separată în acest sens. Acestea fiind spuse, vreau să felicit raportorul pentru activitate. Mulțumesc foarte mult că v-ați încadrat. Doresc uh, raportorii să intervină pentru că am văzut că președinția belgiană se află deja în sală. Mulțumesc. Da, am să fiu uh, și eu succintă. Amendamentul 45 este într-adevăr o problemă importantă și apar diferențe în traduceri. Uh, Trebuie să clarificăm textul în primul rând, deoarece cred că el a fost înțeles greșit. Aici nu vorbim despre incriminarea serviciilor, ci vorbim despre incriminarea persoanelor care abuzează de victimele traficului cu ființe umane. Am înțeles că sunt dificultăți în legătură cu sarcina probei, dar trebuie să găsim o soluție bună. Și cred că, de asemenea, există o neînțelegere în legătură cu prostituția. Am putea să analizăm prostituția prin această directivă, pentru că 84% din traficul cu ființe umane se face în scopul exploatării sexuale. Sigur, nu acesta este neapărat uh, scopul raportului nostru. Avem o nouă propunere pentru amendamentul 45. Doamna Bauer, dacă vreți să comentați. Da. Aș avea și eu trei comentarii de făcut. În ce privește definiția, avem o convenție europeană care o lămurește, avem apoi un protocol care definește foarte precis traficul cu ființe umane. În ce privește amendamentul 29 și amendamentul 30 de extraterritorialitate am avut mai multe cazuri în care traficanții provenit din Albania, Serbia și alte țări terțe. Dar aceștia au avut o reședință permanentă în interiorul Uniunii Europene. Deci să nu-i incriminăm pe aceștia, să nu-i urmărim penal pe aceștia, ar fi o mare greșeală. În ce privește amendamentul 45, vom reveni la el. Principala idee era să nu i pedepsim, pe aceea care beneficiază de transplantul unui organ, de exemplu, despre care se află apoi că a fost uh, traficat. Deci atunci când viața lor este în pericol, ei uh, nu ar trebui să fie pedepsiți, deși sunt clienți. Pe de altă parte, avem uh, destul de multe informații că foarte adesea clienții își ajută victimele. Deci ar trebui să ținem cont și de acest aspect. În ce privește prostituția, noi aici vorbim despre trafic și nu despre prostituție. Este o problemă total separată. În unele țări, prostituția este legalizată, în altele nu. Deci uh, noi încercăm să evităm chestiunea prostituției pe cât posibil – proiectul de raport uh, se concentrează mai mult pe trafic și pe victime. Mulțumesc, spune președinte. Aici i-a sfârșit această dezbatere. Mulțumim foarte mult, doamna Svensson, care a fost uh, co-președinte acestei reuniuni. Acum am să-l invit pe domnul ministru Vatle să se așeze lângă mine. Vă mulțumim că ați avut răbdare să ne așteptați câteva minute, ne-am depășit timpul. Okay, colleagues, that brings us to the next point on the... Dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Dacă doriți să purtați conversații, vă rog să le purtați afară. Acum vreau să urez bun venit din partea Comisiei Libe, domnului ministru Vatle, care este secretar de stat pentru buget, politica de migrație și azil, politica familială și instituțiile culturale federale. O, un portofoliu destul de larg aveți dumneavoastră. Cu toții cunoaștem importanța politicii de migrație și de azil și prioritatea pe care o are pe agenda instituțională. În lunile ce vor veni vom discuta despre câteva probleme foarte importante și sperăm ca în aceste șase luni să colaborăm bine cu președinția belgiană. Avem deja o primă prezentare, așa că, fără să mai lungesc introducerea, dau cuvântul ministrului. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru primirea pe care mi-o faceți în această comisie. Și uh, v-aș aminti, așa cum ați spus și dumneavoastră, că politica de imigrație și de azil este foarte importantă și foarte delicată. Știm că ea generează foarte multe dezbateri la nivel european, dar și la nivel național. Așadar, mi se pare foarte important ca la începutul președinției să arătăm care sunt prioritățile noastre priorități pe care vrem să le promovăm în decursul celor șase luni. Și, uh, de asemenea, vreau să mai spun că președinția noastră va continua eforturile președințiilor anterioare, iar în materie de imigrație și azil avem deja câteva texte importante, în special programul de la Lisabona și politica Europeană Comună de Azil, pe care o avem pregătită pentru 2012. Avem, iată, deci, texte cadru care vor însoți politicile pe care președinția belgeană dorește să le promoveze pentru a atinge toate obiectivele fixate. Aici, ca și în alte domenii, Parlamentul, prin Tratatul de la Lisabona, a dobândit competențe suplimentare. Parlamentul este, iată deci, uh, un actor foarte important în acest domeniu, are de transmis mesaj, are uh, puncte de vedere și poziții pe care noi va trebui să le preluăm în textele viitoare și în punerea în aplicare a politicilor în materie de azil și imigrație. Iată deci de ce aș vrea să spun încă de pe acum că eu și uh, întregul Consiliu va avea o mare disponibilitate uh, pentru dezbateri și pentru a colabora, deoarece cred că noi avem un obiectiv comun. Avem uh, obiectivul ca în 2012 să definitivăm uh, politica de imigrație și de azil. Și dacă vrem să transformăm acest obiectiv în realitate, va trebui să cooperăm și să colaborăm cu toate instituțiile europene. Iată deci linia în care vreau să mă înscriu în timpul președinției. Care sunt principalele teme pe care, vom, pe care le vom aborda? Mai întâi, armonizarea în domeniul politicii de azil, lupta împotriva imigrației ilegale și politica de integrare. Am dorit să avem o politică cât mai echilibrată în acest domeniu. Politica de azil și de imigrație trebuie să cuprindă toate aceste elemente și să fie cât mai coerentă. Trebuie să avem o politică coerentă în domeniul migrației ilegale și să luptăm împotriva imigrației ilegale și să facilităm integrarea. Deci toate acestea trebuie să constituie o politică europeană în domeniul azilului și imigrației. Să începem cu azilul. Regimul european de azil va fi uh, finalizat până în 2012. Avem uh, mai multe texte legislative care sperăm să fie adoptate și uh, sperăm ca în timpul președinției belgiene să putem să adoptăm câteva texte pentru a putea cu adevărat să avansăm în această direcție a obținerii unui pachet global în materie de imigrație și de azil. Cred deci că în ce privește directivele Eurodac, reședința de lungă durată, calificarea și uh, directiva de la Dublin? E bine, toate acestea sunt necesare pentru a putea trece la o primă etapă pozitivă și pentru a avea rezultate concrete în 2012. în ce privește procedura și uh, directiva referitoare la găzduire, uh, avem, uh, iată, două texte care poate nu sunt încă în stadiul final, nu avem încă un acord politic, dar sunt uh, extrem de importante și sperăm ca cu ajutorul lor să obținem anumite progrese. Nu știu însă dacă vom reuși ca în cadrul președinției noastre să le finalizăm, dar vom continua să lucrăm pe ele, mai ales uh, deoarece în aceste texte avem câteva aspecte orizontale de mare importanță. Sper că vom uh, putea să avem o colaborare bună și vom uh, continua să avem schimburi care sunt foarte necesare și care să ne permită să avansăm în legătură cu aceste patru texte care reprezintă o primă etapă a pachetului global pe care vi-l anunțam pentru 2012, pachet care să definească un regim european comun în materie de imigrație și azil. În ce privește imigrația legală? Știm că textul pentru uh, permisul unic a generat deja dezbateri. Știm de asemenea că Comisia Europeană va veni cu câteva propuneri în ce privește muncitorii uh, sezonieri și știm că, sau sperăm că vom reuși să obținem de asemenea rezultate în ce privește aceste texte despre migrația legală. Și trebuie să specificăm că pentru acești muncitori uh, sezonieri și pentru și pentru informaticieni sperăm să avem propuneri concrete în luna septembrie. în materie de azil și de imigrație, pe lângă regimul comun în materie de azil, pe lângă migrația legală, mai avem și uh, politica de luptă împotriva imigrației ilegale, pe care trebuie să o continuăm. Știm că va trebui să readucem în discuție agenția Frontex și că va trebui să... se pare că există o problemă tehnică Îmi cer scuze, telefonul meu era cel care bruia aparatura. Bun. Deci, în cadrul luptei împotriva imigrației ilegale avem acordurile de readmisie, programele de returnare, de întoarcere. Avem, deci, uh, politici de luptă împotriva imigrației ilegale și uh, vom continua să le dezvoltăm. O altă temă importantă pentru noi este cea a minorilor neînsoțiți. Știți că la finele președinției spaniole s-a prezentat un text. Comisia a venit cu un text pe care l-am discutat și în Consiliu și în, președinție, în timpul președinției belgiene am organizat deja o conferință pe tema minorilor. Știm că aceasta este o problemă destul de delicată și de sensibilă dar vrem să facem schimb de bune practici la nivelul uh, european și vrem de asemenea să avansăm uh, și să ne îmbunătățim politica. În ceea ce privește un alt aspect important, dimensiunea externă a acestei politici, e vorba de colaborarea cu Statele Unite ale Americii, cu Rusia, E vorba de asemenea de toate negocierile pe care le avem în domeniul vizelor, al eliberării regimului de vize. Încă o dată, Belgia va acorda o atenție deosebită dosarelor privind Bosnia și Albania. Știți că au fost trimise deja misiuni de experți din partea Comisiei. Așteptăm acum concluziile pe care le vor trage pentru a putea uh, lucra pe marginea acestor dosare. Știu că aceasta este o temă, un subiect deosebit de important pentru Parlamentul European. Am înțeles care este mesajul dumneavoastră și deci vom lucra în acest domeniu. Pentru a încheia și pentru a vă da posibilitatea să puneți întrebări și să avem un schimb de opinii, ceea ce e mai important după părerea mea. Deci pentru a încheia, aș vrea să vă spun că viziunea noastră în timpul acestei președinții este să ascultăm mesajele transmise de Parlament care dorește o abordare globală în domeniul imigrației și azilului. Deci asta încercăm și noi acum când uh, inițiem această primă fază pentru o politică comună pentru 2012 încercăm să obținem, să definitivăm o politică de azil și uh, cât mai uh, echilibrată, să facem progrese în ceea ce privește azilul, imigrația legală. Deci trebuie să avem o abordare, pe de o parte, solidară între statele membre, toate uh, acestea țin de discuțiile legate de regulamentul de la Dublin, pe de altă parte, deci să încercăm să facem totul pentru a armoniza uh, procedurile de azil, și, bineînțeles, să combatem migrația ilegală, să progresăm în ceea ce privește dosarul Frontex și, de asemenea, dorim să facem progrese în ceea ce privește politica de integrare. E drept că sunt niște țeluri ambițioase, însă acestea sunt pe măsura mesajelor și uh, uh, rezoluțiilor și Um, Parlamentului European. Deci încercăm să concretizăm într-adevăr această politică a imigrației și a azilului la nivel european. Vă mulțumesc! Mai multe persoane au cerut să ia cuvântul. Vă propun să uh, avem câte două, trei întrebări, după care dumneavoastră veți răspunde. Domnul Diaz de Mera este prima persoană pe lista mea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Am urmărit cu atenție prezentarea dumneavoastră privind uh, prioritățile președinției belgiene. Și am uh, auzit că ați vorbit în al patrulea rând de imigrație, însă nu v-ați, uh, de integrare, mă scuzați, însă nu v-ați referit mai pe larg, deoarece știți că integrarea nu este o competență comunitară, așa cum știu și eu. În ceea ce este pachetul de azil, aș vrea să vă spun că sunt dezamăgit. Aveam uh, un angajament pentru 2010, acum uh, l-am amânat pentru 2012. Știu că există greutăți cu Dublin, cu Eurodac, însă în orice caz, noi promisesem să avem o politică comună de azil în 2010, nu în 2012. Un alt subiect care mă îngrijorează. E vorba de condițiile de readmisie cu țările terțe. Să nu uităm de asemenea că avem 132 uh, de ofițeri de legătură în 132 de țări terțe, deci aș vrea să știu cum pot uh, interveni acești ofițeri de legătură, acești funcționari, cum pot ei colabora cu Frontex în ceea ce vrește imigrarea și țările terțe. Noi avem un raport la Parlament, încă o decizie pe această temă. Și în ultimul rând, în ceea ce vrește regulamentul Frontex, aș vrea să știu ce inițiative are președinția belgiană. De ce noi competențe vor fi conferite agenției Frontex prin acest regulament? Mulțumesc. Doamna Romero Lopez, pe care doamna Wikström și domnul Vat va răspunde. Vă mulțumesc. Doamnă Romero, voi limita timpul de vorbire, deoarece peste 10 persoane au cerut să ia cuvântul și cu răspunsurile domnului secretar de stat nu avem cum să terminăm. Deci vă rog să respectați cele două minute alocate. Vă mulțumesc pentru prezentarea făcută în legătură cu prioritățile președinției belgiene. Aș vrea să vă întreb în primul rând ceva legat de fraza folosită de domnul Leterm când a făcut o prezentare în fața Parlamentului dumnealui. A vorbit de abuzurile care au loc în acest domeniu al azilului. E drept că nu avem o politică comună, noi nu am soluționat asta și poate că există anumite țări unde uh, s-au făcut mai multe, în altele mai puțin. E clar că Europa nu se poate mândri de politica sa de azil. Deci aș vrea să vă întreb la ce s-a referit domnul Leterm când a vorbit despre abuzurile legate de azil. În ceea ce este foaia de parcurs, de asemenea, aș vrea să am câteva uh, lămuriri. Aș vrea să știu de asemenea ce elemente orizonale ne fac uh, să avem atât de multe întârzieri în ceea ce privește directiva privind procedurile? Și aș vrea de asemenea să vă pun o întrebare în legătură cu politica comună de imigrație. Până acum aveam un pact comun pentru imigrație, să din informațiile pe care le avem, acest pact e folosit doar pentru zborurile comune de repatriere, deci nu pentru altceva. Deci aș vrea să vă întreb dacă în politica comună de imigrație, despre care nu am prea aflat multe, deci dacă în cadrul acestei politici sunt prevăzute anumite inițiative sau nu. Vă mulțumesc. Doamna Wikström, ultima persoană. Vă mulțumesc. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului secretar de stat pentru faptul că a venit aici și ne-a făcut această prezentare. Noi, eh, la Parlamentul European, avem mari așteptări, așteptăm, am, vrem ca prezenția belgeană să obțină foarte multe rezultate excelente și vă urăm succes eh, în colaborarea cu noi și cu Comisia. Ați vorbit despre Eurodac, despre regulamentul de la Dublin. Cred că suntem cu toții capabili acum să progresăm, însă ne îngrijorează ceea ce se întâmplă cu două directive, cea privind procedurile și cea privind primirea. Acestea par să fie lăsate pe din afară. Deci ce facem aici? Alegem practic pe sprânceană anumite domenii doar? După părerea mea, nu cred că e bine să procedăm astfel. Aceste două directive sunt importante, deci dacă le lăsăm uh, pe din afară, vom pierde practic toate aspectele umanitare. Le-am pierde oarecum pe parcurs. Uh, de aceea aș vrea să vă rog să luați foarte în serios aceste aspecte la care tocmai m-am referit. Vă rog să elaborați o foaie de parcurs, un calendar pentru aceste două directive, pentru ca și Parlamentul să-și planifice munca, deci pentru a putea lucra pe marginea acestor două directive. Atunci când uh, ne vom ocupa de primele patru texte, trebuie să știm și când uh, va veni rândul celor uh, la alte două directive, deci pentru a ne putea planifica munca. Vă mulțumesc, domnule Vatle, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Îi voi răspunde în primul rând domnului Diaz de Mera, sper că i-am pronunțat bine numele. Eu am vorbit, într-adevăr, am menționat integrarea, e o politică foarte importantă. E drept că Uniunea Europeană nu are competențe direct în um, acest domeniu, însă s-au uh, dezvoltat, s-au elaborat anumite acțiuni comune care trebuie elaborate și pe viitor și nu prea cred că putem avea o politică de imigrație și de azil fără să ținem cont de acest aspect important al integrării. Ați uh, menționat și dosarul Frontex. Știm în ce direcție trebuie să ne îndreptăm știm uh, care sunt progresele pe care trebuie să le facem, să avem resurse proprii, uh, personal suplimentar pentru această agenție, pentru ca aceasta să uh, poată avansa. Însă, încă o dată, se vede că trebuie să vedem toate dosarele în mod echilibrat, global E clar că intervine acest uh, element privind uh, imigrația ilegală, așa cum spuneați și dumneavoastră. Doamna Romero Lopez și doamna Wikstrom s-au referit de asemenea și la celelalte fațete. La direct, v-ați referit la directiva privind procedurile. Da, e o directivă de asemenea foarte importantă. Însă trebuie să încercăm să progresăm cât mai repede și să știm că țelul nostru este să avem politica comună de azil și imigrație în 2012, <clears throat> uh, care inițial era prevăzută pentru 2010. Deci trebuie să avansăm uh, în primul rând uh, cu această primă etapă, Eurodac, schimbul de informații, Dublin, politicile prin care echilibrăm pe de-o parte responsabilitatea, dar și solidaritatea față de țările uh, supuse la presiuni foarte mari, de asemenea, armonizarea legată de calificări e importantă, deci sunt progrese pe care le putem uh, obține cât mai repede. Însă e clar că nu ne vom opri aici rămâne după aceea tot ceea ce ține de directiva procedură și uh, cea de primire. Din păcate, nu cred că vom ajunge la un acord politic pe marginea acestor două directive în timpul, în timpul președinției belgiene. Deci eu am prezentat lucrurile încercând să insist asupra caracterului global pe care trebuie să-l avem uh, pentru anul 2012. Doamna Romero Lopez, v-ați referit de asemenea la discursul domnului Yves Leterme, prim, premierul belgian. E drept că Belgia, în, la începutul anului, când a um, reglementat vizele, deci am, a trebuit să facem față foarte, unui număr foarte ridicat de cereri. Uh, de foarte multe ori chiar imigranții erau prost informați în țările de origine, veneau să ceară uh, azilul în Belgia, iar procedura de eliberare a vizelor a fost folosită uh, într-un scop diferit. Deci anumite persoane din Serbia și Macedonia au abuzat oarecum de bunăvoință și uh, au crezut că eliberarea regimului de vize le oferea accesul la piața muncii, la asistența socială și așa mai departe. Aceste persoane, deci, au venit în Belgia crezând acest lucru. Și de aceea trebuie să insistăm, într-adevăr, asupra unor prevederi uh, clare privind campaniile de informare făcute uh, în cadrul legislației ce vorba de campanii de formare pentru populația din țările unde se va elibera regimul de vize. Deci informațiile trebuie să fie actualizate, corecte, pentru ca acești oameni să nu Deci știm că aceste persoane nu trebuie să își facă speranțe false în legătură cu uh, banii pe care i-ar putea primi Uh, în Uniunea Europeană. De asemenea, Comisia trebuie să monitorizeze această procedură de liberalizare a vizelor pentru a nu avea probleme. Și insist, cu cât aceste, cu cât, uh, aceste proceduri se vor desfășura mai bine, cu atât mai bine va fi pentru toată lumea, pentru noi, pentru țările de origine, dar și pentru persoanele care locuiesc uh, în aceste țări. Vă mulțumesc. Următoarele trei întrebări. Doamna Argentinli, domnul Tavares și domnul Fes. Ehm, Vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Bachtele. am uh, văzut, uh, am privit acest text al uh, text al președinției legat de azil și imigrație și cred că ne dorim să avem un sistem de azil până în anul 2012. Rămâne de văzut dacă vom uh, reuși acest lucru. Ceea ce doriți să realizați dumneavoastră până în uh, decembrie, dacă se va propune o modificare în ceea ce privește regulamentul de la Dublin, acest lucru ar fi foarte bun, deoarece Parlamentul și nu doar Parlamentul așteaptă acest lucru. Mm Există uh, oameni din Afganistan care au ajuns în Grecia, care așteaptă acolo. Ați uh, vorbit uh, despre acorduri cu state terțe, ați amintit Libia, unde urma, urmează să fie organizat un summit EU-Africa în condițiile speciale, în condițiile lucrurilor care s-au petrecut săptămâna trecută. Uh, persoanele din Eritrea care au încercat să ajungă în Italia și au fost retrimise în Libia, cele 400 de persoane. Și cred că dacă în Europa se vorbește despre imigrație, cred că trebuie să vorbim despre uh, oamenii care au dreptul la azil. Uh, Avem nevoie, uh, societatea noastră care îmbătrânește din ce în ce mai mult are nevoie de imigranți. Din uh, textul dumneavoastră nu reies termeni clari pentru uh, lucrurile care trebuie realizate. Mi-ar plăcea să aud, dar până la 31 decembrie uh, 2010 există o propunere. Vă mulțumesc, spune doamna președinte, domnul Tavares, apoi domnul Clas. Vă mulțumesc, doamna președinte. și uh, cole- colega mea Cornelia va pune uh, anumite întrebări, așadar eu mă voi limita la uh, tema refugiaților și reașezarea acestor. Este vorba de o temă care nu se regăsește printre prioritățile președinției uh, Belgiei. Și aș dori să vă atrag atenția asupra acestei uh, teme de care ne-am preocupat în uh, ultimele luni a existat un uh, consens larg în Parlament, au fost uh, aport, uh, adoptate două rapoarte în luna mai, cu o majoritate largă. Am uh, propus formarea unei unități de uh, reașezare, poate în cadrul uh, instituțional al EAS, există și alte uh, aspecte importante în ceea ce privește actele delegate și sper că există disponibilitatea uh, din partea Consiliului de a uh, purta un dialog din acest punct de vedere. Cred că este o temă importantă, o temă unde Uniunea Europeană nu face ceea ce ar trebui. Sunt Uh, reașezați 5.000 de persoane în fiecare an și uh, nevoia globală este de fapt de 200.000 de uh, oameni și dacă într-adevăr am face tot ceea ce ne-ar sta în putință, am putea rezolva această problemă pe plan global. Așadar, cred că președinția belgeană ar trebui să se ocupe mult de această temă. Mulțumesc. Acum domnul Clas are cuvântul. Da, vă mulțumesc. M-a surprins faptul să aud că președinția uh, belgiană dorește să combate uh, imigrația ilegală. Deoarece în ultimii 10 ani uh, politica belgiană a fost de a încuraja această imigrare, nu de a o combate. În acest moment există o campanie imensă de reglementare este vorba de o reglementare colectivă și în cadrul căreia um, au fost, au fost deja înaintate 10 până la 12.000 de uh, cereri și um, toate aceste cereri au fost aprobate și acesta, acest lucru um, încalcă obligațiile existente în cadrul uh, Schengen de a proteja granițele externe ale Uniunii Europene. Așadar, aș dori să știu ce propuneri concrete se vor face în cadrul uh, Consiliului pentru a um, combate imigrarea, imigrația ilegală. În ceea ce privește imigrația legală, ați afirmat că este vorba de o, o prioritate. Vă doriți uh, susținerea um, imigra- imigrație ilegale um, datorită provocărilor demo- demografice cu care ne confruntăm pe viitor. Avem uh, uh, imigrație în scopul muncii și uh, reunificarea familiilor. Există 25 de milioane de, de șomeri și uh, care va fi uh, situația cu acești șomeri. V-ați referit de asemenea uh, la o singură, la o procedură unică în uh, Uniunea, Euro, în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, uh, domnul Vatle. Euh, Poate ar fi bine să revenim la întrebarea doamnei Sargentini. Îi mulțumesc pentru că a pus această întrebare. Dumnezeu îmi cere să avansăm cât mai, mai repede posibil, dar sigur pe baza inițiativelor legislative. Dumnezeu va lucra împreună cu noi în calitate de parlamentar pentru a promova aceste inițiative legislative. Mă bucur acest lucru și am enumerat care sunt prioritățile noastre. Am spus care sunt cele patru texte pe care sperăm să le promovăm cât mai rapid. Cred că am fost uh, clar care sunt deci obiectivele noastre la nivel legislativ. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Tavares de asemenea pentru întrebare. Știu că dumnealui este foarte atent la problema reașezării, deoarece este raportor. Știu că pe această temă întotdeauna au avut loc uh, tot felul de schimburi. Comisia va veni cu o propunere în acest sens cât de curând și știu, într-adevăr, că Belgia a luat parte la acest proiect de reașezare a imigranților împreună cu alte țări. A refugiaților. Uh, știu că este o problemă cu adevărat importantă și care interesează mult Parlamentul. În ce privește întrebarea domnului Kles, aș spune că Belgia este într-adevăr unul dintre partenerii cei mai activi ai Frontex și în ce privește lupta împotriva imigrației ilegale, noi ne asumăm responsabilitățile. Poate nu vă închipuiți că sau nu vă dați seama că Europa va trebui să facă față unui deficit demografic pe viitor. Uniunea Europeană și Belgia va vor trebui să facă față unei scăderi demografice pe viitor și va trebui să ne gândim ce înseamnă acest lucru pentru întreaga Uniune Europeană și pentru viitorul nostru. Președinte, mulțumesc! Dragi colegi, văd că mai am încă 8 cereri de luare de cuvânt, am închis lista și dacă veți da dovadă de disciplină și dacă ministrul este la fel de concis în răspunsuri, vom reuși să terminăm până la ora 11. Urmează domnul Iacolino, doamna Ghiom și apoi domnul Busutil. Vă rog, domnule Iacolino. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și uh, doamnă președinte și bun venit, domnule ministru. Ați vorbit de mai multe ori despre responsabilitatea pe care o avem de a gestiona fluxurile de migranți și despre solidaritate. Sunt concepte care apar în documentul de la Stockholm. Iar uh, această agendă de la Stockholm ar trebui să inspire instituțiile europene. Avem două directive menționate. Ați vorbit despre muncitorii sezonieri care vin din țările terțe, care este situația lor. De asemenea, ați vorbit și despre detașări. Cum afectează acestea piața muncii? Știm că există nevoi tot mai mari, deoarece populația europeană îmbătrânește. Dar uh, vă gândiți că veți putea să vă atingeți obiectivul în acest uh, trimestru, în acest semestru pe care îl aveți la dispoziție? Și apoi, v-aș întreba ce înseamnă solidaritatea pentru dumneavoastră. Toate statele membre se confruntă cu presiuni, cu fluxuri de imigranți ilegali. Știu că există acorduri de cooperare, însă ce fac aceste acorduri de cooperare? Știm că avem acorduri cu Italia și cu Malta, dar um, problema nu le privește doar pe ele, ci este una ce ne privește pe toți. Privește toată Uniunea Europeană. Deci eu cred că trebuie neapărat să îndeplinim aceste obiective dacă vrem să lăsăm la o parte acest sistem bazat pe colaborare între două țări și să adoptăm unul care să fie gestionat de toate țările. Doamna Ghion, vă mulțumesc. În ceea ce rește uh, pachetul uh, privind azilul, deci vă reveni și eu la anumite chestiuni, așa cum au făcut și colegii. Cu toți am înțeles că multe state membre, inclusiv Belgia, au interesul să încheie cât mai repede o serie de dosare. Însă, trebuie să ne dăm seama că anumite dosare nu au cum să avanseze așa cum trebuie în um, perioada următoare. Iar riscul de a avea această sciziune în pachetul de azil înseamnă că ne-ar putea duce la o dezechilibrare gravă. Deci nu vom avea niște texte soclu, vom avea niște texte care vor fi derivate de pe urma acestora. Deci e ca și cum am pune căruța înaintea boilor. Nu trebuie să uităm de asemenea și tot ceea ce ține de drepturile solicitanților de azil. Eu sunt raportoare la directiva privind procedurile și mă tem că riscăm să facem aceleași greșeli ca și în prima fază. Și în ciuda multor declarații făcute, nu mă refer la ce a spus dumneavoastră, realitatea, care e mult mai banală, uh, ne arată altceva. Multe state membre, cel puțin unele, tot uh, insistă asupra costurilor administrative și financiare legate de acest pachet de azil și practic uh, pun în umbră dimensiunea umanitară. Am înțeles de asemenea că aveți un calendar pentru o serie de texte, ați spus asta din nou, însă aș vrea să revin la chestiunile orizontale abordate și de colegi. s-a văzut că aceste aspecte orizontale sunt uh, importante, însă nu produc rezultate asemănătoare, deci ar trebui să ne gândim la modul în care am putea concretiza toate acestea. Nu știu, sper că am fost totuși uh, uh, concretă și precisă și că m-ați înțeles. Vă mulțumesc! mulțumesc, doamna președinte. Sunt responsabil pentru dosarul Frontex și sper că vom ajunge, vom încheia acest dosar până la sfârșitul acestui an. Aș dori să vă întreb care este situația în Consiliu în ceea ce privește Frontex și care este situația în ceea ce privește um, ca posibilitatea ca Frontex să uh, cumpere propriile valori și, de asemenea, dacă Consiliul își dorește ca Frontex să devină un grăniciar european. În al doilea rând, aș, aș dori să uh, revin la uh, punctul uh, uh amintit de Salvatore, uh, solidaritatea. Uh, nu, nu ne dorim solidaritate doar cu cei care cer azil, ci și cu uh, statele membre care poartă acum în mod disproporționat uh, povara cererilor de, de azil. În prezentarea dumneavoastră nu v-ați uh, referit cu nimic la acest al doilea aspect al solidarității și aș dori să întreb care sunt planurile uh, președinției belgiene în ceea ce privește solidaritatea cu statele membre care se confruntă cu această povară. Vă mulțumesc. Vă, îți mulțumesc, Simon, dom, domnule Vatle. Să răspund domnului Iacolino în ceea ce privește solidaritatea ca tare. Regulamentul de la Dublin e un mecanism prin care putem aborda această chestiune a solidarității. Deci să știm când o țară este supusă la presiuni prea mari, să vedem ce mecanisme de solidaritate pot fi puse în practică în situația respectivă. Domnule Busutil, știți foarte bine că în ceea ce privește relocarea, în cazul Maltei, de exemplu, mecanismele activate sunt mecanisme de solidaritate prin uh, regulamentul de la Dublin știm ce țări sunt responsabile pentru a acționa solidar. Avem de asemenea și fonduri europene, mecanisme de sprijin pentru Frontex. De asemenea și problema biroului de sprijin. Și în ceea ce privește o mai bună gestionare a fluxurilor migratorii, deci aceleași uh, acte legislative uh, intervin. E drept, solidaritatea trebuie percepută uh, în paralel cu armonizarea politicilor noastre. Aceste mecanisme de solidaritate trebuie să existe într-un spațiu unde se aplică aceleași reguli în mod identic în întreaga Uniune Europeană. Deci trebuie să vedem lucrurile uh, prin aceeași uh, viziune. Într-adevăr, să uh, avem o legătură clară între responsabilitate și solidaritate și clar, țările supuse la presiuni extreme trebuie să beneficieze de solidaritate. Însă, pe de altă parte, trebuie să mergem mai departe, să armonizăm politicile de azil în cadrul Uniunii Europene pentru a avea o mai mare încredere între statele membre, pentru a avea aceeași abordare în ceea ce privește azilul și pentru a putea fi, practic, mai puternici. E clar că e un amestec foarte subtil, dificil, creau chiar deci între mecanismele de solidaritate și cele de responsabilitate. În ceea ce privește dosarul Frontex, după cum spuneam, sper ca președinția Belgiană să avanseze cât mai mult în ceea ce privește resursele proprii, mijloacele proprii, disponibilitatea pe care o poate avea această agenție pentru a fi cât mai eficientă. Și știu de asemenea că putem conta pe colaborarea cu Parlamentul European uh, în această privință. Întrebarea doamnei Guillaume. Spuneți că în ceea ce privește această propunere de primă etapă, ne axăm mai degrabă pe datorii. Textele privind uh, șederea pe lungă durată sau textele privind calificările, după părerea mea, nu sunt uh, niște, țări, niște texte neapărat care țin de datorii. Noi încercăm să avem o viziune cât mai echilibrată pentru ca în această primă etapă să avem fațeta Eurodac, dar și fațeta responsabilitate, solidaritate uh, Dublin, dar și tot ceea ce ține de armonizare prin uh, fațeta legată de uh, permisul de ședere pe durată îndelungată. Cu câteva clipe în urmă, am spus-o și o spun din nou. Întotdeauna trebuie să dorim să avansăm și pe ultimele două texte, cel privind procedura și cel privind primirea. E drept, sunt texte mai dificile, pe marginea cărora nu avem un acord încă, însă sunt uh, direcția în care trebuie să ne îndreptăm pentru ca obiectivul nostru să poate fi atins în 2012. Un ultim element. Imigrația legală. Aceste trei texte reprezintă într-adevăr prioritatea noastră, permisul unic, lucrătorii sezonieri și lucrătorii din domeniul informaticii. E clar, vrem să avansăm pe aceste trei dosare. Vă mulțumesc! Următorii cinci vorbitori vor pune întrebările într-o singură rundă. Angelili, Mrs. Jimenez, Mrs. Keller, Mrs. Ernst and Mrs. Fayon. Mrs. Doamna aveți cuvântul. Grazie, Anch'io ringrazio. Vă mulțumesc, doamna președintă, și doresc să îi mulțumesc și domnului secretar de stat. Cred că, dacă am înțeles bine, dumneavoastră ne-ați confirmat faptul că președinția belgiană se va angaja foarte mult ceea ce privește o mai bună distribuire a competențelor între statele membre și o mai bună uh, împărțire a obligațiilor. Dacă acest lucru este adevărat, ne bucură foarte mult și așteptăm primele semnale concrete ale acestei uh, voințe politice. Apoi doresc să vă mulțumesc. Uh, pentru ideile de a duce înainte dosarul uh, referitor la uh, minorii neînsoțiți. Apoi aș dori să pun o întrebare. Am discutat despre directiva referitoare la traficul de uh, persoane. Am, s-a fost, a fost afirmat importanța principiului de nereturnare, în legătură cu posibilitatea de a acorda un permis de ședere victimelor traficului de ființe și aș dori să aflu dori, uh, părerea dumneavoastră, domnul Jimenez. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului secretar de stat pentru faptul că a dat dovadă de disponibilitate în acest um, domeniu important. Vreau să vă spun că eu provin din Spania, dintr-o anumită regiune și anume Andaluzia, unde zi de zi uh, suferim de pe urma fenomenului imigrației în masă. În Motril, în urmă cu câteva zile, au uh, murit câteva persoane, printre care câțiva copii, Uh, și asta s-a întâmplat pe o plajă bine cunoscută unde mulți dintre noi ne petrecem vacanța de vară. Deci noi tot vorbim despre solidaritate și putem să vorbim la nesfârșit, însă nu ajungem la nimic concret. Dumneavoastră ați spus că e nevoie de um, informații, să știm ce se întâmplă în țările cele mai afectate. Să cu toții știm ce se întâmplă, vedem în presă uh, tragediile uh, care au loc. Vă cer să faceți tot posibilul pentru că această solidaritate față de statele membre să devină realitate. Să uh, dați tot impulsul legislației în curs pentru ca nu doar țările din sud să fie afectate de aceste probleme legate de primirea imigranților. Eu primesc foarte multe întrebări de la cetățenii din sudul Spaniei și așa cum a spus domnul Iacolini, deci nu e o problemă uh, care ne afectează doar pe noi, însă noi suferim mult mai mult decât alții și vă rog să nu uitați acest fapt în, timp, în timpul președinției belgene. Vă mulțumesc, doamna Keller. Vă mulțumesc. Trebuie să spun că, din păcate, nu cred că am uh, auzit răspunsuri la toate întrebările care mie mi, s-ar fi, mi, s-ar, mi s-au părut interesante și de aceea o să încerc să pun niște întrebări uh, foarte uh, precise la care mi-aș dori răspunsuri precise. În ceea ce privește Frontexul, Um, aș dori să știu ce intenționează să facă uh, președinția belgiană uh, în ceea ce privește raporturile care susțin că Frontexul încalcă drepturile omului. Aș dori să mă refer uh, de asemenea la uh, ceea ce a întrebat domnul Busutil care este ideea președinției belgiene despre cum ar trebui să arate să funcționeze Frontexul în peste 5 ani și um, cum se împacă protejarea granițelor cu dreptul la asil, la uh, azil. În ceea ce privește sistemul um, de azil comun european, Există obiecții din partea Germaniei, de exemplu, și cum uh, vă doriți să depășiți această uh, situ- situație? Și dacă există deja probleme aici, uh, care este strategia în ce privește imigrația legală? Și ultima întrebare, cum um, doriți să progresați în ceea ce privește situația din Grecia, unde nu există o politică de azil adecvată? Vă mulțumesc. Doamna președinte, spune mulțumesc pentru aceste întrebări. Doamna Ernst are acum cuvântul. Da, vă mulțumesc. Cred că armonizarea uh, politicii de azil este foarte importantă și uh, s-au amintit uh, obiecții din partea Germaniei și și mie mi-ar plăcea, mi-ar plăcea să știu ce părere aveți uh, uh, dumneavoastră și ce doriți să faceți din acest uh, punct de vedere. Întrebările mele sunt următoarele. În primul rând, în programul dumneavoastră ați formulat că trebuie acordat un înalt nivel de uh, protecție în cadrul uh, procedurii de azil în um, ceea ce privește armonizarea și o, prote- o protejare doar a celor care au nevoie de această protecție. Și la cine vă referiți? Dacă se extinde acest domeniu, care este formularea exactă? În al doilea rând, se vorbește despre tratate eficiente de uh, returnare, de faptul că ar trebui încheiate noi, uh, noi tratate și uh, se preconizează acest lucru deja în cadrul președinției dumneavoastră. Al treilea rând, acord, ar trebui să se acorde o atenție specială minorilor nesoțiți și eu aș dori să știu care sunt măsurile concrete Cred că minorii neînsoțiți ar trebui să beneficieze de o protecție uh, specială. S-a pus uh, și o întrebare legată de Frontex și, și pe mine mă interesează care sunt uh, uh obiectivele dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Fayon. Vă mulțumesc și doresc să mulțumesc și pentru uh, informațiile oferite până a, acum. În ceea ce privește liberalizarea vizelor pentru Albania și uh, Bosnia, discutăm uh, această temă și în această după masă și aș dori să pun o întrebare um, concretă, deoarece ați spus că este vorba de prioritate a președinției belgiene. Trebuie să spun însă că mă dezamăgește atitudinea președinției uh, belgiene, deoarece nu, nu consider că se investește suficient efort în finalizarea acestor uh, proceduri. La începutul uh, lunii septembrie va fi discutat raportul oral despre pregătirea tehnică a celor două țări și Uh, conform informațiilor mele, țările sunt uh, pregătite din punct de vedere tehnic, însă ultimul, uh, ultimul raport al președinției belgiene afirmă că se va discuta această temă abia în noiembrie, nu în octombrie, ceea ce înseamnă o altă întârziere. De aceea aș dori să vă întreb dacă există o lipsă de voință uh, politică și aș dori să vă aduc aminte că noiembrie anul trecut împreună cu Consiliul am ajuns de acord uh, să avem o uh, declarație comună um, care spune că cele două țări uh, trebuie tratate uh, în mod urgent. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Am, term- am încheiat uh, lista de uh, vorbitori. Domnul Vatle are cuvântul. Acesta, deoarece între, o întrebare a fost pusă de doi uh, intervenienți, și anume cea referitoare la traficul cu ființe umane, vă spun că vom avea o conferință în octombrie la care vom răspunde la obiectivele fixate la Stockholm. Uh, și în special um, celor referitoare la traficul cu ființe umane. Mulțumesc doamnei Ernst și doamnei Angelili pentru că au subliniat importanța temei minorilor neînsoțiți. Sperăm să putem să progresăm în acest sens și să avem schimb de bune practici între statele membre. Vom uh, discuta despre mecanismul de protecție, despre stabilirea vârstei, despre minorii neînsoțiți. Deci, uh, cum putem să facem să ajutăm acest grup uh, această categorie care este foarte vulnerabilă. În ce privește întrebarea doamnei Jimenez, știm că sunt um, probleme și că unele țări sunt supuse la presiuni foarte mari în materie de imigrație. Din acest motiv, noi vrem să existe solidaritate și responsabilitate. În ce privește problema Frontexului, am să-i spun domnului Busutil că noi vrem să înaintăm, să înregistrăm progrese și să promovăm regulamentul în acest domeniu. Apoi, da, sunt de acord, avem nevoie de un sistem armonizat în materie de azil, este fundamental și trebuie să-l coordonăm cu toate instituțiile, Parlamentul are și el rolul său de jucat, Există, deci, o voință de a avansa spre o mai mare armonizare până în 2012 și uh, trebuie să continuăm pe această direcție. În ce privește întrebarea doamnei Ernst, nivelul foarte înalt de protecție este necesar. Cu toții venim din state membre și cu toții am semnat Convenția de la Geneva. Trebuie deci ca toți să recunoaștem statutul refugiaților și să utilizăm mijloacele de protecție ale acestora. Deci trebuie să punem în aplicare Convenția de la Geneva cât mai armonizat posibil. În ce privește readmisia, aș vrea să insist pe faptul că vom continua să facem monitorizarea aplicării acordurilor încheiate. Vom avea negocieri cu Maroc și cu Turcia și vom încerca să mergem chiar mai departe în acordurile de readmisie. Ele constituie o parte fundamentală a politicii de azil. Sigur, nu este foarte ușor, dar um, nu poți să repatriezi pe cineva fără un acord de readmisie. De aceea, readmisia este o chestiune esențială și cred că veți și vota pe această temă, de fapt chiar astăzi, nu? Da, veți vota despre readmisia cu Pakistanul și uh, în ce privește uh, liberalizarea vizelor, ei bine, să știți, stimată doamnă, că mi-este greu să vă spun acum uh, un punct de vedere înainte de raportul Comisiei de Experți pentru Bosnia, Herzegovina și Albania. Va trebui să așteptăm toate rapoartele și apoi vom vedea dacă într-adevăr aceste țări îndeplinesc condițiile impuse. Ele cu siguranță vor fi uh, analizate cu mare obiectivitate și vom ține cont de obligațiile asumate, dar uh, este clar că nu putem uh, să decidem nimic înainte să ne parvină raportul experților. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru Vatle. Ne-am depășit puțin tel timpul. Mai sunt uh, două întrebări în sală, dar având în vedere că nu mai avem timp alocat, propun să punem întrebările în scris și să vi le trimitem. Așadar, dragi colegi, vă rog să trimiteți întrebările dumneavoastră secretariatului. Dar numai întrebările care au fost puse în timpul ședinței și care au rămas fără răspuns. Mulțumesc, deci, domnule ministru, pentru prezentare și cred că ne vom mai întâlni următoarele șase luni. colleagues. Next point on the agenda. Dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Votăm asupra acordului între Uniunea Europeană și Pakistan privind readmisia. Raportorul este domnul Șogor. Vă amintesc că trebuie să introduceți cartelele de vot în consolă, dacă n-ați făcut-o deja. Din câte am înțeles, doamna Grisbeck dorește să intervină înainte de vot. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să fiu foarte scurtă. Vreau doar să dau o explicație a votului pe care îl va da grupul meu. După multe negocieri și discuții și întrebări în rândul nostru și al uh, colegilor. Am discutat uh, cu comisia, am discutat de asemenea cu doamna Malmström. Grupul nostru va vota pentru, deoarece am obținut garanții și un angajament. Am obținut garanții în scris și cred că le aveți uh, pe mese. se reamintește în mod ferm faptul că Comisia trebuie să ofere protecție internațională resortisanților și să garanteze principiul nereturnării, ceea ce înseamnă că persoana în cauză nu va fi trimisă în țara de unde vine dacă există o suspiciune întemeiată că va fi supusă la abuzuri în țara de tranzit sau în țara de origine. Cu toții ținem foarte mult ca acest principiu să fie respectat. Și pe lângă aceste garanții, Comisia, după nenumărate negocieri, și-a mai luat un angajament solid, și anume ca, pe de o parte, să facă presiune cât mai curând posibil, intenționat folosesc acest cuvânt, deci cât mai curând posibil să facă presiune asupra Pakistanului ca să ratifice Convenția de la Geneva și apoi uh, toată lumea știe, Comisia s-a angajat să facă un raport la fiecare șase luni în fața a Parlamentului European cu privire la stadiul acordului de readmisie cu Pakistanul, dacă este adoptat. Și, de asemenea, să mai raporteze cu privire la lucrările Comitetului Mixt, legând contacte cu ONG-urile care sunt active acolo. Și am să închei Comisia și Parlamentul European, în special Comisia noastră pentru Libertăți Civile, au o responsabilitate politică majoră și îi cer Comisiei Europene să-și uh, respecte angajamentele. Aceste angajamente nu sunt luate doar față de țări, ci și față de Parlament și față de Comisia Libe. Iată deci motivația votului nostru. Aveți acest angajament înscris și asumat de Comisie. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, doamna Grisbeck. Mai am încă trei cereri de intervenție. Da, mi se spune din sală că aici nu ținem o dezbatere, dar sunt uh, membrii care doresc să-și motiveze votul. Doamna Flotră, doriți să interveniți? Da, așa este. Putem să facem explicația votului și după vot, dar dacă tot am început cu explicațiile înainte, atunci uh, putem să continuăm și noi. Sigur, nu vreau să impunem noi explicația noastră, dacă doriți să ne permiteți, Mă bucur. Și eu vreau să confirm că după foarte multă reflexie am hotărât să nu ne dăm avizul, noi cei din vers, uh, din grupul verzilor, nu ne dăm acordul pentru uh, acest dosar, deoarece există foarte mulți refugiați acolo și nu avem nicio informație concretă care să ne permită să considerăm că angajamentele luate de comisie vor putea fi aplicate efectiv. Vă amintesc că aici avem uh, sarcina probei, titlurile de călătorie și altele. Nici chiar ambasadorul Pakistanului n-a putut să răspundă la întrebările noastre. Deci îmi pare rău, din păcate, noi nu putem să votăm pentru. Este un prim acord de readmisie și um, conform tratatul de la Lisabona, din păcate, uh, am putea să ne exercităm uh, votul, să votăm integral ca un grup, dar noi ne reținem votul și vom fi împotrivă. Am să vă rog, stimați colegi, să vă limitați la un minut, dacă vreți să ne explicați votul. Domnule Busutil, aveți un um, punct de procedură. Doamnă președinte, toată această procedură este în afara regulamentului. Nu avem timp de dezbatere acum, suntem în urmă și nu este momentul să audiem acum explicațiile votului. Deci propun să trecem imediat la vot, pentru că mulți membri au venit aici în sală strict pentru acest vot. Dacă cineva din sală cere cuvântul, eu nu știu ce urmează să spună. Domnule Kirchhoff, am văzut că doriți să interveniți. Deci o să lăsăm pe domnul Kirchhoff, care are un punct de procedură, și după care vom asculta din nou explicațiile votului. Da, doamna președinte, explicațiile de vot trebuie date după. Atunci trebuie să se explice de ce s-a votat așa și nu înainte. Înainte avem dezbateri, dezbateri pe temă, iar în ce ne privește avem un articol care ne spune că mai întâi votăm și apoi explicăm. Deci sunt de acord, doamna președintă, cu ce a spus colegul de dinainte. Bun, atunci votăm acum și apoi vom asculta cele două explicații scurte despre cum s-a votat. Trecem deci la vot. Dacă doriți să susțineți acest acord, votați pentru, dacă nu, votați împotrivă sau vă abțineți. Deschidem votul electronic.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 Atunci votul este închis. Este adoptat cu 30 pentru, 0 abțineri și 22 de voturi împotrivă. Mulțumesc foarte mult! Raportorul a cerut cuvântul, am să-i dau întâi cuvântul lui și apoi o să ascultăm celelalte explicații. Domnule Șogor. Köszönöm szépen, én csak meg szeretném köszönni a kollégák bölcsességét, akik megszavazták. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au votat pentru acest raport. Vă mulțumesc. Oh, sorry, there was no translation. I just would like to thanks for those who voted for. Vreau să le mulțumesc celor care au votat uh, pentru. Le mulțumesc pentru înțelepciune. Just contributions so far. Those who are leaving the room. Cea mai scurtă contribuție până acum, cei care părăsesc sala sunt rugați să o facă în liniște. Doamnă Ernst. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc. Aș dori să-mi explic uh, votul și să fac o, o, și o altă comunicare. Um, am votat împotriva acestui tratat, deoarece um, este va influența foarte mult uh, tratatele și acordurile uh, viitoare și în cadrul acestor uh, acorduri, drepturile omului nu au un, un rol suficient de, de mare. Nu suntem mulțumiți de formulările care există în acest acord și ne îngrijorează uh, Um, situația multor uh, refugiați care nu sunt uh, protejați. Știm că Pakistanul nu a semnat Convenția Națiunilor Unite uh, referitoare la refugiați. Și am dorit să, ada- să adaug acest lucru. În plus, împreună cu Ellen Flotră, am uh, elaborat o declarație uh, minoritară pe care o vom uh, trimite colegilor care au posibilitatea să o semneze. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Guillaume. Foarte pe scurt, deoarece cred că am avut ocazia deja să ne explicăm uh, poziția față de acest text, sau cel puțin um, din partea grupului meu au fost puse foarte multe întrebări la care nu s-au primit să primit răspunsuri precise și spre deosebire de ce a spus doamna Grisbeck, angajamentele făcute de comisie reprezintă deci dumneavoastră spunea că aceste angajamente nu reprezintă un progres, ci doar o bază de început. Eu sunt uh, de o cu totul altă părere. Noi nu am avut informații în legătură cu acordurile de readmisie existente, deci ieri de-abia ne-au fost transmise anumite informații și să nu uităm că în următoarele luni vor fi semnate și alte acorduri, deci noi vom înainta o rezoluție minoritară pentru a protesta. Vă mulțumesc. Se încheie aici uh, acest punct de pe ordinea de zi. Ajungem la punctul 11 agențiile europene care își desfășoară activitatea în spațiul de libertate, securitate și justiție. Vom discuta despre două chestiuni. În primul rând, o prezentare privind stadiul actual și impactul tratatului de la Lisabona asupra agențiilor UE și eventual un schimb de opinii cu un reprezentant al Comitetului Permanent pentru Securitate Internă. Um, colleagues, we're all aware of the... Dragi colegi, Știm că a crescut numărul agențiilor care activează în domeniul libertății, securității și justiției și de aceea e nevoie de definirea unui cadru pentru a uh, spori colaborarea între agenții. De, aceea, de asemenea, trebuie sporit controlul efectuat de uh, instituțiile europene și de statele membre. COSI, iar planul uh, strategic pentru securitatea internă de la Comisie se referă la această nevoie, iar Parlamentul, în avizul său privind programul de la Stockholm, a cerut să se abordeze toate aceste chestiuni, mai ales în cazul agențiilor care vor fi lisabonizate, Europol și Eurojust. Deci dacă nu vom progresa suficient de repede, riscăm să, să avem un an de la intrarea în vigoare a tratatului fără nicio îmbunătățire substanțială. Vom avea un schimb de opinii cu doamna Jean Lambert, reprezentanta LIBE la grupul de lucru privind agențiile europene și după aceea îi vom da cuvântul președintelui COZI, domnul Kuckelberg și uh, reprezentantului Comisiei Europene. Să, în primul rând, doamna Jean Lambert are cuvântul. Mulțumesc. Nu mă consider uh, o reprezentantă a Comisiei Libe eu reprezint Parlamentul European la acest grup de lucru interinstituțional privind uh, agențiile UE, unde sunt mai mulți uh, reprezentanți din grupurile politice. Pe de altă parte, sunt singura membra Comisiei Libe din acel grup de lucru. Ceilalți uh, membri din Parlamentul European au legătură cu alte comisii, sunt colegi de la control bugetar, care au o cu totul altă perspectivă. Să vedem ce se întâmplă din perspectiva noastră. Acest grup de lucru a fost înființat la propunerea comisiei. Uh, am avut raportul Papa Stamp, constant în 2008, în care se spunea că reprezentanții grupurilor politice și ai secretariatului comisiilor uh, care au legătură cu agențiile ar trebui să participe la acest grup de lucru. Și e clar că noi, LIBE, suntem foarte implicați. De ce s-a înființat acest grup de lucru? Pentru a evalua modul de organizare și um, um, acțiunile întreprinse de aceste agenții, să vedem dacă avem niște principii comune, operaționale și de control. Pe de altă parte, aceste agenții sunt uh, destul de variate și s-a discutat uh, de asemenea foarte mult despre rolul Parlamentului European. Și sper că uh, ulterior vom analiza și un alt aspect la care s-a referit Parlamentul și anume structura dialogului și cooperării dintre aceste agenții și părțile implicate și cei care doresc să vadă procesele verbale. Avem de asemenea patru rapoarte care au fost uh, însărcinate, deci pentru toate aceste agenții. Dacă vreți să citiți ceva în timpul verii la plajă, nu știu dacă v-aș recomanda neapărat această lectură, însă să știți că există aceste documente. În ceea ce privește LIBE, avem un document întocmit de secretariatul nostru, un document foarte bun care vă va fi distribuit. Au apărut mai multe probleme, unele legate de reacția la programul de la Stockholm, la care mă voi referi. Ne-am referit la acestea și în rezoluția din 2009, uh, de la sfârșitul anului. Două agenții, Eurojust și Europol, au uh, acum uh, un statut conferit de tratat prin articolele 85 și 89. De asemenea, poziția parlamentelor naționale în ceea ce privește evaluarea activității anumitor agenții uh, este avută în, este luată în calcul. Să nu uităm de asemenea și acordurile și cooperarea cu țările terțe, un aspect uh, discutat de această comisie. Există și alte aspecte legate de guvernare și de rolul Parlamentului European. Avem o serie de agenții, avem Centrul de Monitorizare pentru Droguri și Dependența de Droguri, avem Agenția pentru Drepturile Fundamentale, care se ocupă de politici de cercetare, o agenție care analizează situația din toate statele membre și are legături cu instituții externe. Avem de asemenea, ocupăm și de agenții operaționale despre care s-a vorbit și azi. Frontexul, domnul Busutil are un raport despre Frontex, în momentul de față se evaluează această agenție. Avem de asemenea Europolul, care acum are competențe sporite spre terorism, crimă organizată, droguri. Ei pot uh, stabili uh, operațiuni bilaterale, pot încheia acorduri strategice cu organizații și țări terțe. Și există o decizie a Consiliului din 2009 în care se spune că Parlamentul ar trebui să se implice în evaluarea activităților acestei agenții. O altă agenție operațională, Eurojustul, Cooperarea între autororile judiciare e mai degrabă partea legată de acuzare, deci nu de apărare. Avem o rețea a polițiștilor, cooperare transfrontalieră, instruire, pregătire profesională, CEPOL-ul. Avem și biroul pentru sprijin pentru azil, modalități practice de cooperare între țările membre, operațiuni sub acoperire în țările terțe, problemă ă, care ne-a îngrijorat pe noi Parlamentul European și despre care am discutat cu Comisia și cu Consiliul. Avem de asemenea un organ administrativ pentru programele IT, aici este raportor domnul Coelho, SIS, VIS, Eurodac. Avem și raportul doamnei Macovei pe această temă. Și după cum ați spus, avem acum și organul de coordonare. În ceea ce privește COSI, Comitetul Permanent privind securitatea internă, presupun că reprezentanții acestui comitet ne vor vorbi despre modul în care se poate consolida cooperarea între Europol, Eurojust, CEPOL, Frontex și Centrul Comun Sunt elemente asupra cărora lucrează și președinția belgiană. E clar că există cadre diferite, rolul Parlamentului este diferit uh, față de fiecare din uh, aceste agenții. Deci trebuie să vedem care sunt competențele Parlamentului legate de audierea directorilor acestor agenții. De exemplu, noi am spus că ar trebui să avem un, un aviz obligatoriu în ceea ce privește numirea acestor directori Există de asemenea probleme legate de anumite agenții și de numirea Consiliului de Administrație, nu comisii care țin de libe. De asemenea, legăturile cu anumite comisii parlamentare, modul în care se colaborează, cum putem evalua munca acestor comitete în rezoluția din noiembrie anul trecut privitoare la programul de la Stockholm ne-am referit la aceste evaluări. Am cerut de asemenea ca până în 2010 să avem o propunere a Comisiei, nu prea cred că o vom avea, în legătură cu un cadru revizuit privind Europol și Eurojust, uh, pentru a avea o aliniere la cadrul actual. De asemenea, am cerut o revizuire, revizuire și pentru Agenția pentru Drepturile Fundamentale, pentru a avea cooperare judecătorească în materie penală. Am cerut de asemenea implicarea parlamentelor naționale și a Parlamentului European în eforturile de evaluare din uh, întreg domeniul al politicilor de securitate. De asemenea, am cerut acces la informații, să vedem cum lucrează aceste agenții pentru a ne putea face așa cum trebuie treaba de munca de evaluare. De asemenea, vrem o evaluare periodică să vedem care sunt rezultatele uh, pe care le obțin aceste agenții. Deci noi vom înainta și mai multe propuneri în acest sens. Uh, de ce discutăm astăzi despre aceste agenții? Nu pentru a încerca să avem niște propuneri concrete acum, ci pentru a vedea cum se vor configura discuțiile viitoare privind aceste agenții. deoarece multe dintre aceste aspecte sunt importante pentru comisia noastră parlamentară. Când vorbim, de exemplu, despre cooperarea cu guvernele naționale, ne referim la aceste agenții. Și ideea este să vedem cât de mult ar trebui să se implice Parlamentul European, să vedem care va fi uh, influența tratatului de la Lisabona. E clar că în uh, grupul interinstituțional putem uh, prelua anumite sugestii, anumite probleme. De asemenea, trebuie să ne gândim cu toții la Uh, ceea ce se întâmplă cu aceste agenții și această muncă pe care o avem în cadrul grupului de lucru. Vă mulțumesc, domnul Cucămber, președintele COSI va lua cuvântul, după care vom asculta un reprezentant al Comisiei Europene, iar domnul Iacolini um, va, va prelua funcția de președinte peste, pentru câteva clipe. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, aș avea de prezentat o scurtă contribuție cu privire la poziția COSI despre cooperarea agențiilor și instituțiilor europene ce participă la ședințele COSI. Vă amintesc că aceste agenții europene și în special Eurojust, CEPOL și Frontex uh, sunt în atenția COSI. Pe 25 februarie 2010, Consiliul a luat o decizie prin care COSI, dacă dorește, poate să invite la ședințele sale aceste agenții amintite și alte organisme. Conform articolului 5 din decizia amintită, COSI va asigura coerența activităților acestor organisme. Din momentul în care COSI a fost înființat, uh, am avut um, trei reuniuni, prima a fost în martie și uh, la aceste reuniuni au fost invitate cele patru agenții pe care le-am menționat. Au fost invitate ca observatori, dar ele au fost uh, tot mai active în uh, lucrările noastre. La cele trei ședințe ale COSI, problema cooperării dintre agențiile noastre a fost pusă pe ordinea de zi. Iată deci uh, că aceste agenții uh, sunt în centrul preocupărilor COSI. La ședința din aprilie 2010, agențiile au prezentat un document destul de voluminos care rezumă punctele de convergență între agenții și care examinează relațiile bilaterale și multilaterale adică agenție cu agenție sau agențiile toate între ele. Mai multe agenții uh, consideră că au uh, competențe complementare, uh, chiar competențe care nu se suprapun și au făcut propuneri pentru a lămuri situația, pentru a distribui mai bine competențele și pentru a înlesni cooperarea optimă. La ultima ședință a COSI din 25 iunie anul curent am discutat despre toate acestea, iar președinția belgeană a sugerat acolo ca directorii agențiilor să se reunească în mod uh, regulat, cel puțin o dată pe an. O dată pe an ar fi prea puțin, cred eu. Prima astfel de ședință ar avea loc în al doilea semestru al lui 2010 și va fi organizată de una dintre agenție, probabil Europol. Ședința celor patru directori de agenție se va ține în, pre- în prezența președintelui COSI. Scopul acestor ședințe va fi de a garanta că COSI poate să urmărească efectiv lucrările de convergență și de colaborare între cele patru agenții. Președinția belgeană a mai cerut acestor agenții, pe baza propunerilor formulate în documentul din aprilie, a cerut, deci, ca ele să vină cu un program de lucru, adică o planificare cronologică a acțiunilor pe care agențiile doresc să le întreprindă pentru a pune în practică propunerile făcute la COSI. Iar COSI va monitoriza activ uh, punerea în aplicare. În timpul președinției belgiene sunt planificate patru ședințe ale COSI. Uh, începând cu luna septembrie, se va ține câte una pe lună. Iar uh, problematica, dacă pot să spun așa, cooperării uh, interagenției va figura pe ordinea de zi a reuniunilor. Vom avea o întrevedere, deci, cu cei patru directori ai agenției undeva la Europol. Iată deci ce a făcut până acum COSI pentru a stimula cooperarea interagenții și pentru a asigura coerența acțiunilor lor. Așa după cum ni s-a cerut prin decizia din 25 februarie 2010. Pe de altă parte, este clar că prin atribuțiile sale, COSI va face apel la aceste agenții care, cum spuneam, sunt prezente la fiecare reuniune și în momentul în care vom avea nevoie de contribuția lor, le vom cere să vină, să contribuie, să propune o mm, opinie cu privire la strategia de securitate internă a Uniunii Europene. Aceste patru agenții reprezintă parteneri pe care uh, nu îi putem trece cu vederea. Mulțumesc. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Almeida everybody. Bună dimineața tuturor. Comisia consideră um, că este foarte important ca prerogativele parlamentare în ceea ce, în ceea ce privește evaluarea acestor agenții introduse de Tratatul Lisabona să fie puse în aplicare în viitorul apropiat. Uh, am început deja uh, pașii necesari care vor duce la schimbarea temeiului juridic a acestor două agenții. Anumiți membrii uh, membri ai uh, Parlamentului vor fi primiți la comisie împreună cu reprezentanții Europolului, de exemplu, pentru a începe evaluarea activității Europol, care va duce în cele din urmă la schimbarea legislativă. Așa cum s-a indicat în planul de acțiune de implementare a programului de la Stockholm, Comisia își dorește ca um, schimbarea Eurojust să fie să intre în vigoare din anul 2011. În cazul Europol, această comunicare va fi prezentată la sfârșitul uh, acestui an. În ceea ce privește Eurojust, comunicarea va fi urmată de o nouă, de o propunere uh, pentru o nouă uh, reglementare în anul 2012 și 2013, implicând mai mulți actori Eurojust uh, va primi uh, dreptul de a iniția uh, proceduri penale directe, de a face propuneri în ceea ce privește, care afectează, de exemplu, interesele financiare ale Uniunii Europene, întărirea colaborării și să analizeze, de exemplu, implicarea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale în evaluarea activităților Eurojust. În cazul Europol, vom uh, prezenta o comunicare despre legitimitatea democratică democratică în acest an și vom iniția un proces de evaluare în acest an care va duce la propunerea unui nou regulament în anul 2013. În ceea ce privește prezentarea domnului Cucubert, uh, Comisia salută Um, prezentarea și uh, prezența uh, agențiilor la COSI considerăm că este un pas în uh, direcția cea bună și ne vom baza pe această situație pentru a întări și mai mult colaborarea între Eurojust și Europol, așa cum se prevede în planul de acțiune de implementare a, programului de la Stockholm, vom înainta o propunere uh, în 2011-2011 uh, referitor la schimbul de informații între Europol și Eurojust. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Almeda. Șase vorbitori doresc să ia cuvântul, doamna Romero Lopez. Vă mulțumesc, um, Stimată reprezentantă al Comitetului Permanent pentru Securitatea Internă, mulțumesc și reprezentantului Comisiei Europene. Ne bucurăm să vedem că Europol și Eurojust au intrat într-o nouă etapă, sau cel puțin așa putem presupune. Și sperăm că astfel vor uh, reuși să fie mai eficiente decât au fost în trecut. Domnule Kuckelberg, în ceea ce este strategia de securitate europeană, aș avea o întrebare. Aș vrea să știu dacă v-ați gândit uh, cât de mult pot fi coordonate serviciile de informații din Uniunea Europeană? Știți cât de importantă uh, e această coordonare, fără nicio îndoială. Sunt agențiile care gestionează, care dețin datele necesare pentru prevenirea uh, Uh, multor forme de delinvență, inclusiv acele organizate. Știm cât de greu este să, co- să se coordoneze aceste servicii de informații, deci aș vrea să știu dacă în cadrul strategiei de securitate internă v-ați gândit la această idee care pare utopică, însă atât de utilă, și anume să coordonăm serviciile de informații. Avem 16 agenții de informații și nu reușim să coordonăm informațiile acestea. Deci vreau să știu dacă în Uniunea Europeană se poate avansa pe calea acestei coordonări. Deci sunt convinsă că încercăm să avem niște mecanisme extraordinare pentru preîntâmpinarea terorismului, a crimei organizate, însă vedem că nu suntem capabili să ne coordonăm uh, serviciile de informații. Asta era întrebarea mea. Vă, mulțum- vă mulțumesc. Doamna președinte uh, propune uh, să vorbească trei persoane și apoi să fie să se răspundă la aceste întrebări. Există su- timp suficient. Doamna Keller. Vă mulțumesc. Mă aflu acum în uh, Parlament de un an și pentru mine agențiile rămân încă un uh, mister. Nu cea, în ceea ce privește activitatea lor, ci uh, pur și simplu de ce creăm aceste agenții, care este scopul unei asemenea organizații și poate cineva poate să-mi explice acest lucru și care este valoarea adăugată oferită de o agenție și de ce avem nevoie tot timpul de noi agenții s-a mintit uh, aspectul transparenței. În calitatea noastră de Parlament uh, cerem transparență și dreptul de a controla aceste agenții și mă întreb care sunt uh, limitele noastre, de ce suntem limitați în ceea ce privește controlul parlamentar și controlul din partea Parlamentelor Naționale. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Busutil. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc uh, invitațiilor pentru prezentările lor. Sunt de acord cu antevorbitorii mei. Agențiile uh, sunt foarte importante pentru această comisie și cred că acest lucru ar trebui să se reflecte mai bine în munca comisiei noastre. Cred că um, controlul uh, parlamentar parlamentar uh, deținut uh, de această, uh, de comisia noastră, nu a fost unul foarte bun în perioada în care m-am aflat eu în această comisie și noi trebuie să ne asigurăm că acest control parlamentar este și eficient, pentru că dacă nu, nu are rost să ne plângem că aceste agenții au devenit prea interguvernamentale. Acum există și a fost creat și COSI care le Uh, acoperă acum uh, pe toate și cu toate acestea uh, rolul Parlamentului a rămas puțin pe din afară și această evoluție mă îngrijorează puțin deoarece în calitate de reprezentant al cetățenilor europeni consider că este de datoria noastră să ne asigurăm că activitatea acestor agenții este supravegheată în mod constant. Cum să facem acest lucru? Cred că ar trebui să avem uh, puncte uh, în mod constant pe agenda noastră, noastră care să se refere la uh, controlul acestor agenții și dacă nu mă înșel, există șapte agenții care ar trebui controlate de către noi. Ar trebui să discutăm despre aceste agenții la intervale regulate și cred că ar trebui să uh, discutăm cu aceste agenții care este programul lor de muncă pentru anul care urmează și nu facem acest lucru în mod sistematic până, până acum și cred că din acest punct de vedere, comisia noastră uh, a, eș- a eșuat până acum. Ar trebui să cerem fiecarei agenții să vină dinainte să ne prezinte programul de muncă pentru anul care urmează. Și aceasta deoarece avem și responsabilități din punct de vedere bugetar. Când este vorba de buget, agențiile ne cer nouă aprobarea bugetului lor. Și cred că aceste lucruri, aceste două aspecte, le-am putea combina într-un mod uh, ideal. În loc să discutăm despre cifre atunci când discutăm bugetul, am putea uh, discuta care este planul uh, concret care se ascunde în spatele tuturor acestor cifre. Am discutat uh, în detaliu acest punct, deoarece cred că este un lucru pe care noi aici în comisie trebuie să-l uh, îndeplinim. Foarte pe scurt, două puncte pe care le-am reținut din aceste două uh, prezentări și unde doresc să mi se uh, clarifice anumite aspecte. În primul rând, domnule Almaida, coordonarea informațiilor. Ați uh, menționat intenția Comisiei de a avansa um, în uh, procesul de colaborare a comisiilor uh, atunci când uh, procesează informațiile. Um, agenția uh, Frontex nu a primit uh, competența de a procesa informații și aș dori o explicație din partea comisiei uh, de ce a ales această, această cale în ceea ce privește prelucrarea datelor, de care este nevoie în cadrul colaborării cu altor agenții. S-au făcut mai multe referiri la documentul voluminos care a fost prezentat în cadrul COSI de către agenții despre cum pot colabora mai bine. Însă mi se pare că noi nu am primit nicio copie acestui document uh, voluminos și, din nou, nu văd cum putem să ne, să ne exercităm controlul parlamentar dacă nu putem să vedem acest uh, document important care urmează să fie discutat în uh, COSI sau în alte foruri. De aceea aș cere COSI și poate și Comisiei să se asigure că acest document va fi la dispoziția acestei comisii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Astfel se închide prima rundă de întrebări și înainte de a cere domnului Cucubăr și domnul Almeida de a răspunde întrebărilor, um, Simon, dacă ai o idee concretă despre cum uh, trebuie să arate acest Uh, să, ca acest control uh, parlamentar să fie mai eficient. Ar trebui să discutăm de acest lucru între coordonatori. Coordonatorii ar trebui să elaboreze o, o propunere. Domnul Busutil, într-adevăr, acest lucru ar putea fi discutat în cadrul ședinței coordonatorilor, ar putea fi elaborat un plan uh, sistematic uh, despre cum poate fi integrat controlul parlamentar al agențiilor în munca depusă de comisii în mod regulat. Dacă nu există și alte obiecții, domnul Almeida și domnul Cucuber. Domnul Almeida? Very briefly on the Uh, foarte succint. Uh, o să mă refer la aspectele care mi se pare că mi-au fost adresate mie în ceea ce a spus uh, doamna Keller. Cred că majoritatea tuturor acestor agenții au scopuri foarte bine definite. Știm cu toții ce ar trebui să facă Europol, CEPOL, Eurojust și așa mai departe. Europol ar trebui să adune uh, informații uh, legate de criminalitate și ar trebui să asigure distribuirea acestei informații în Uniunea Europeană. CEPOL ar trebui să asigure punerea aplicare a jurisdicției europene. Uh, Frontex, de exemplu, ar trebui să ne apere granițele și este responsabil și pentru aspecte legate de uh, viză, de vize. Și cred că toate aceste agenții au scopuri și obiective foarte clare. În ceea ce privește transparența și controlul acestor uh, agenții, um, agenția pe care eu o cunosc uh, cel mai bine, Europolul, este supusă controlului parlamentar, de exemplu, din punct de vedere bugetar. Parlamentul uh, um, poate cere conducerii Europol, Europolului de a raporta despre activitățile acestei agenții. Ajung la observația făcută de domnul uh, Busutil. O să uh, pre- pregătesc acum o comunicare în ceea ce privește legitimitatea democratică a Europolului și am ajuns la concluzia că parlamentele naționale și Parlamentul European trebuie să creeze uh, tradiții și practici de uh, control Um, care apoi să fie urmate de aceste uh, um, agenții. Multe lucruri s-au uh, um, înfăptuit, s-au realizat uh, deja. În ceea ce privește întrebarea pusă de domnul Busutil Într-adevăr, a fost decizia doamnei Malmström în acest moment de a nu da agenției Frontex acces la date personale în legătură cu competențele lor legate de supravegherea granițelor. Prin contrast, uh, Europol are dreptul de a strânge date personale în ceea ce privește informațiile legate de infracțiuni infracțiuni uh, care se petrec la granițele exterioare, de exemplu. Există această comunicare care se referă la coordonarea schimbului de informații între agenții și cred că este una din, unul din aspectele um, pe care, de care ne vom ocupa în viitor și atât pot să vă spun în acest moment și vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule. Acum are acum domnul Cucuber. Oui, merci, Donc, je répondrai bien sûr dans, les limites de, mes compétences comme président du COSI. Mulțumesc, doamnă președinte. V-am explicat care sunt uh, acțiunile COSI, deci ce dorim noi, dorim să asigurăm coerență. V-am spus că facem o monitorizare a lucrărilor agențiilor și astfel revin la întrebarea uh, la care pot să dau jumătate de răspuns. Este vorba de întrebarea doamnei Lopez despre schimbul de informații. E bine, documentele elaborate de cele patru agenții și care rezumă modul în care ele pot colabora la nivel bilateral și multilateral menționează desigur și schimbul de informații. Informații gestionate și prelucrate de cele patru agenții. Însă întrebarea dumneavoastră este mai vastă, merge mai departe, deoarece dumneavoastră vorbiți despre punerea în comun a datelor uh, pe care le uh, au serviciile de poliție pe de o parte și serviciile de informații pe de cealaltă. Noi uh, la COSI nu ne-am pus această întrebare foarte vastă. Noi nu ne-am gândit la care ar trebui să fie competențele agențiilor. Noi le coordonăm. Dar uh, ne-am confruntat cu aceeași uh, preocupare pe care aveți și dumneavoastră. Cum să coordonăm um, punerea în comun a datelor care vin din uh, surse polițienești și de la serviciul de informații. Deci ne-am gândit la un fel de um, intersecție, o răspândie de, uh, a informațiilor. Avem mai multe servicii de sprijin, avem uh, servicii administrative, avem reprezentanța ai serviciilor de uh, informații și la o astfel de intersecție ne-am gândit noi să punem în comun toate datele ce ne-ar ajuta să împiedicăm o eventuală amenințare la adresa țării sau rezidenților noștri. Nu uh, știu să existe astfel de platformă la nivel european, dar în orice caz ea ar depăși competențele pe care le are COSI prin decizia de la 25 februarie 2010. Mi-ați uh, cerut să vorbesc despre monitorizarea agențiilor și despre ce facem și ce vom face. Ei bine, vă spun că pe 25 iunie 2010, când a fost prezentă și președinția belgeană, am avut ocazia să uh, comunic președinției modul în care uh, COSI își uh, planifică programul. Acest program sigur că depășește mandatul președinției belgiene și uh, probabil că uh, va include și președinția ungară. Deci vrem să avem o activitate în acțiunile noastre. În timpul președinției belgiene, sigur că vom insista pe continuitate, vom continua ceea ce au început colegii spaniol și din martie 2010, de la prima ședință a COSI, am început mai multe lucrări pe care le vom continua. În ce privește monitorizarea agențiilor, m-am exprimat deja. Vom uh, încerca să le solicităm contribuții cu privire la o politică de securitate internă în Europa Vom uh, încerca să vedem ce trebuie să facă Comisia în octombrie și noiembrie, uh, când trebuie să discutăm strategia de securitate internă. Împreună cu colegii belgieni, dar și cu colegii uh, unguri, vom discuta despre problemele ce ne interesează și vom încerca, ca în programul nostru pe care îl vom publica la 7 septembrie 2010, la următoarea ședință a COSI, Vom solicita, deci, prezența delegațiilor care participă de obicei la COSI. Vom cere acestora, secretarului general și președintele agenției, să ne spună cam care uh, vor fi temele pe care le preferă abordate la COSI. Deci, uh, vor veni cu propuneri de teme de dezbatere și le vom uh, grupa în uh, mai multe categorii. Deci, uh, pot să vină cu propuneri pe care să le susțină și pot să constituie între ei, între părțile interesate, grupuri de reflexie coordonate de COSI. Deci COSI le va cere teme de dezbatere și le va cere uh, statelor uh, să se ofere voluntare și să participe la reflexie. Le va solicita să vină cu propuneri, recomandări și rezoluții la COSI. Iată deci că avem o abordare de sus în jos pentru a fixa temele de reflexie și o abordare de jos în jos pentru reflexia efectivă. Deci, uh, iată cam cum vom proceda noi în timpul președinției belgiene, în timpul celor șase luni ce urmează. Vom uh, discuta despre impactul drogurilor, vom discuta despre punerea în aplicare a SIS și a celor uh, 20 de măsuri care încearcă să lupte împotriva imigrației ilegale. Și, de asemenea, vom discuta despre arhitectura de securitate internă, așa cum a fost aprobată în 2005 și în 2006, pe baza proiectului Harmony despre care ați auzit vorbindu-se și pe care îl vom dezvolta în timpul președinției belgiene. Acesta ne va permite să fixăm priorități și să obținem garanții în materie de securitate internă. Nu vrem să abordăm eh, empiric, ci vrem să ne bazăm pe niște date științifice. Deci, iată cum vom proceda în materie de securitate internă. Avem proiectul Harmony, care ne va permite, după cum spuneam, să definitivăm o metodologie a securității interne, vom avea o radiografie a fenomenelor criminale, infracționale, care uh, trebuie să ne îngrijoreze. Apoi, vom definitiva planuri de acțiune pentru a lupta împotriva fenomenelor recunoscute ca prioritare și apoi vom uh, continua să dezvoltăm prioritățile fixate pentru acest semestru. În timpul președinției belgiene vom evalua proiectul COSPOL, pe care l-am încredințat uh, spre realizare către Europol. Vom avea un ghid pentru operațiuni comune ale poliției. Pe lângă ghidul care există pentru acțiunile vamale comune, la nivel european vom adopta un ghid care să fie valabil pentru toate statele membre și care va ne va permite să ne asigurăm că toate operațiunile polițienești de mare anvergură sunt desfășurate uh, conform acelorași norme. De asemenea, vom monitoriza toate operațiunile comune uh, desfășurate la nivel european, dar care nu sunt uh, doar de natură polițienească vom încerca să demarăm un efort de reflexie cu privire la securitatea internă în Uniunea Europeană și să ne asigurăm că avem o abordare integrală și integrată, să avem în vedere toate aspectele acestor fenomene și să-i angajăm pe toți partenerii în lupta împotriva lor. Este vorba despre poliție, bineînțeles, dar nu doar de ea. E vorba și de sistemul judiciar și de alte administrații care au un rol esențial, precum uh, administrația însărcinată cu controlul vamal și așa mai departe. Iată deci pe scurt cam ce vom face în cele șase luni ce urmează, dar toate acestea le veți regăsi în comunicarea pe care COSIU va publica în septembrie anul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Dragi colegi, mai am șase cereri de luare de cuvânt pe lista mea. Dacă mai dorește cineva să intervină, acum este momentul. Dacă nu, voi închide lista vorbitorilor. Din nou, o să vă rog să dați dovadă disciplină ca să ne încadrăm în 30 de minute. Urmează domnul Diaz de Meira, doamna Flotru și domnul Alvaro. Muchas gracias, señora presidenta. A ver. Vă mulțumesc, doamnă președinte câteva reflexii. Câteva reflexii, ca de obicei. În primul rând, sunt de acord cu ce spunea Simon. Sunt de acord cu ideea pe care a prezentat-o el. Într-adevăr, noi nu supraveghem aceste agenții. De asemenea, ar trebui să stabilim uh, metoda de control, deoarece metoda comunitară pe care o urmăm E o metodă a politeței. Eu spun ce vrei, eu spun, tu spui ce tu spui ce vrei, eu spun ce vreau și de fapt nu există un dialog. În ceea ce privește prezentările făcute de domnul Kuckelberg și de domnul Almeida. De la domnul Kuckelberg aș vrea să știu de ce acel Situation Center nu uh, figurează în COSI. Deci de ce în această structură de securitate nu apare Situation Center? Doamna Lambert a vorbit despre agențiile care au o incidență pentru munca comisiei noastre. Deci noi nu ne ocupăm doar de securitate și justiție, ci și de libertăți publice și de ceea ce ar trebui să vorbim despre observatorul privind protecția datelor. Deci 11 agenții țin de competența noastră, Simon, și nu doar 7. Deci trebuie să controlăm 11 agenții. Domnul Almeida a vorbit despre legitimitatea democratică a Uniunii Europene a Europolului, mă scuzați. E bine, eu cred că li, această legitimitate democratică are o relație strânsă uh, cu um, încrederea și legăturile pe care le au cu observatorul pentru protecția datelor. De ce? Deoarece acesta este chezașul libertăților publice. Și în Parlamentul European, de fiecare dată când vorbim de probleme de securitate, trebuie să o facem în prezența observatorului pentru protecția datelor. Eu nu zic ca acesta să fie un membru permanent uh, la COSI, însă trebuie să fie informat în legătură cu activitățile COSI și că trebuie să aibă relații cu, această, cu acest comitet. Deci asta are o mare legătură cu legitimitatea și nu doar legitimitatea Europolului, ci și a Comitetului uh, Permanent pentru Securitatea Internă. În ceea ce privește Europolul, cu toții știm că această agenție are o structură proprie, internă, de control a datelor uh, personale, însă nu e suficientă această structură internă. Pentru a avea încredere în aceste structuri de securitate, e nevoie de transparență. Și așa cum am mai spus, uh, deci nu e nevoie neapărat ca observatorul pentru protecția datelor să fie un membru permanent la COSI. Trebuie însă să dispună de informații în legătură cu activitățile acestui comitet permanent. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră. Acest uh, Situation Center e un fel de mm, OZN, e ceva ciudat, nimeni nu știe exact unde e, cu ce se ocupă. E ca un cadou din ăla enorm care apare pe platourile de televiziune în care nu știe exact ce se află. Doamnă Flotră, vă mulțumesc. Am o întrebare pentru președintele COSI. Activitățile și proiectele pe care le-ați uh, amintit mobilizează serviciile naționale, inclusiv serviciile de informații. Și de aceea aș vrea să vă întreb cum abordați practicile uh, care uneori uh, încă sunt ilegale, deci practicile acestor servicii de informații. Deci, încă o dată, Human Rights Watch a arătat clar acest lucru. Uh, această organizație non-guvernamentală arată mai multe cazuri în care serviciile de informații, inclusiv serviciile judiciare din statele membre, obțin mărturie folosind tortura. Și asta, bineînțeles, sub acoperirea luptei împotriva terorismului. E o chestiune esențială, deoarece, bineînțeles, cu tratatul de la Lisabona, agențiile despre care vorbim, sunt uh, răspunzătoare pentru toate uh, drepturile consfințite în Carta Drepturilor Fundamentale. Și sper că mâine, în fața CEDO, la Strasburg, vor apărea tot felul de chestiuni principale prin activitățile Frontex se poate vedea asta. E o temă despre care am vorbit cu raportorul privind Frontex, domnul Busutil. Deci controlul granițelor externe ține de suveranitatea statelor membre. În același timp Frontex participă și face mult mai multe decât să sprijine. Deci ia inițiative și deci, în cazul Frontex, însă și în cazul altor uh, agenții. Deci e o întrebare și pentru Comisia Europeană. Deci prin ce mecanism, prin ce procedură putem noi consolida răspunderea pe care o au aceste agenții de a respecta drepturile fundamentale. Și, domnule președinte, în prezentarea dumneavoastră nu ați făcut deloc trimitere la această exigență. Deci serviciile de informații din multe state membre încă nu au Uh, tras concluziile necesare în urma greșelilor făcute în cadrul combaterii terorismului. Gândiți-vă la zborurile CIA, la acele predări ilegale. Deci nu s-au tras practic niște învățăminte de pe urma acestor greșeli. Și putem vorbi și despre protecția datelor. Deci ce mecanisme, ce proceduri avem? Dar atunci când coordonăm aceste agenții, pe agenda COZE ar trebui să figureze și această temă. Vă mulțumesc. Alexander Alvaro, ultima persoană. Thank you very much, Madam. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi fi foarte succint, deoarece sprijin propunerea făcută de Simon și aștept de a, să avem reuniunea coordonatorilor și să discutăm despre controlul făcut de Parlament asupra agenților. În același timp, trebuie să dăm dovadă de realism. Am văzut ce se întâmplă la Comisia de Bugete când se vorbește despre agenții. Când stabilim agenții, bugetul pentru aceste agenții, există un control parlamentar oarecum și există și mecanisme prin care putem să ne creștem acest control și poate că cineva ar putea veni cu o idee, de exemplu, ca un deputat european să fie membru al Consiliului uh, uh, director în aceste agenții. Am o întrebare acum pentru domnul Almeida. Am auzit sugestiile care vi s-au făcut legătură cu modificările la Europol. Deci vreau să știu dacă se va modifica statutul personalului Europol în ceea ce privește imunitatea acestora. De deci se tot justifica imunitatea acestora, acum agenția are tot mai multe puteri uh, operaționale, ce se întâmplă deci cu statutul acestora, cu imunitatea lor? Vă mulțumesc, domnule Kuckelberg. Vă doriți să răspundeți? Peut-être euh, d'abord une réponse euh, partielle à une question directe que m'a... Un răspuns parțial la o întrebare directă adresată de domnul Diaz de Mera în legătură cu prezența acelui uh, Situation Center la COZI. Decizia din 25 februarie 2010 nu se prevede prezența niciunei agenții ca membru în COSI. Însă dacă e nevoie, trebuie invitate anumite agenții sau organisme și în decizia sunt enumerate Europol, Eurojust și Frontex, deci doar trei agenții. CEPOL este invitat de asemenea, iar textul din 25 aprilie 2010 permite să invităm și alte organisme, indiferent care. Deci dacă un anumit punct de pe agenda ar necesita prezența acestui centru Situation Center, această organizație ar putea fi uh, invitată, însă, conform statului COSI, doar în calitate de observator. Ca să-i răspund acum doamnei Flotră. Întrebarea dumneavoastră nu știu dacă se referă la atribuțiile COSI, deoarece serviciile de informații nu sunt printre competențele noastre. E vorba de practicile, misiunile și acordurile pe care le încheie agențiile cu statele membre și condițiile de încheiere a acestor acorduri, uh, condițiile de funcționare a agențiilor, uh, limitările și drepturile acestora. Astea se fac sub controlul Comisiei. Și ceea ce se întâmplă decurge practic din legislația statelor membre. Ce se întâmplă? Statele membre nu au același um, nivel de, să zic eu, utilizare a anumitor metode de către serviciile de poliție și de informație. Și din experiența mea personală belgo-belgiană, deci sunt belgian, deci pot să vă spun că legislația noastră reglementează atât uh, utilizarea anumitor metode deosebite de către poliție și avem de asemenea și legislație care reglementează uh, utilizarea de metode deosebite de către serviciile de informații. Deci toate acestea sunt reglementate prin lege, însă lucrurile variază de la țară la alta. Și nu știu dacă am putea avea un, un temei legislativ pentru a stabili clar ce anume pot să facă serviciile de poliție și de informații și ce nu. Je peux peut-être pour terminer cette... Ca să închei, aș putea să vă scriu un extra, extra, să vă citesc un extras din documentul privind aceste patru agenții și eventuala colaborare, armonizare, a sarcinilor lor zilnice. Vă voi citi textul, e în engleză și cred că astfel uh, voi face față îngrijorilor dumneavoastră. Respectul pentru drepturile fundamentale, consolidarea um, aplicării legislației, cooperarea judecătorească, Stockholm Program Programul de la Stockholm sublinează nevoia de a se asigura că drepturile fundamentale nu sunt doar protejate, ci și promovate în mod activ. O abordare comună față de garantarea drepturilor fundamentale în timpul tuturor activităților întreprinse de agențiile din domeniul JAI. reprezintă o cerință universală. Așadar, o abordare generalizată ar trebui să includă o monitorizare comparabilă, raportare și mecanisme de formare, de training. Agențiile JAI, se spune de asemenea, ar putea fi sprijinite de Agenția pentru Drepturile Fundamentale, care ar trebui să aibă un rol uh, puternic, așa cum se cere și în programul de la Stockholm. Iată textul. Vă mulțumesc! Domnule Almeida? Ca să răspund la întrebarea doamnei Flotre, în ce privește drepturile fundamentale și Europol, care este agenția pe care o cunosc eu cel mai, cel mai bine, în acest moment singurul drept fundamental care ar putea fi încălcat posibil de Europol este cel privind protecția datelor cu caracter personal statele membre trebuie să informeze Europolul privind toate informațiile referitoare la infracționalitatea transfrontalieră. Și, sigur, aici uh, se includ și date cu caracter personal. Apoi, Europol reunește informații din toate colțurile Uniunii, le coroborează, stabilește legături, face o analiză judiciară și Apoi, o trimite din nou către forțele de poliție ale statelor membre. Așadar, singurul drept care ar putea fi încălcat este acesta, al dreptului la protecția datelor personale. Dar uh, cam 70% din prevederile ce reglementează Europolul uh, privesc protecția datelor, deci regimul de protecție a datelor este foarte sever și este supus uh, monitorizării unei comisii comune de monitorizare. Aceasta face un control foarte amănunțit cu privire la respectarea acestui drept fundamental. Și ar fi interesant de notat că noi avem o limită a schimbării uh, Uh, competențelor Europol. Adică noi nu putem să acordăm Europolului puteri de coerciție. Deci, cred că într-un viitor, uh, pentru un viitor destul de îndepărtat, pentru o multă perioadă de timp, vom rămâne în aceeași situație. Europol va fi doar o agenție de colectare și distribuire a informațiilor cu privire la infractori. Deci singurul drept fundamental care trebuie protejat este cel privind protecția datelor personale. Iar în acest um, stadiu nici nu se pune problema de a acorda Europolului puteri de coerciție, indiferent de voința politică, deoarece avem aici de a face cu o limită impusă prin tratatul de la Lisabona. În ce privește întrebarea domnului Alvalo cu privire la imunitate, vom ține cont de ea și uh, acest uh, lucru va fi avut în vedere când se va face reformă legislativă. Noi așteptăm uh, să veniți mâine la sediul nostru. După cum am spus, vă invităm și doamna comisar Malmström a informat uh, conducerea Europol, directorul Europol și Comisia Libe că face o evaluare a Europolului evaluare ce include inclusiv uh, legitimitatea democratică. Iar uh, la întâlnirea de mâine, unde sperăm să avem uh, prezenți câțiva membri ai comisiei dumneavoastră, dorim să ne spuneți ce criterii doriți să luăm în considerare pentru a evalua Europolul în vederea viitoarei reforme. Am notat uh, faptul că vă preocupă imunitatea și unii dintre dumneavoastră mi-au spus în particular că acest lucru uh, vi se pare foarte important, așa că nu o să-l lăsăm uitat. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna președintă, uh, acum au, vor vorbi restul vorbitorilor și doamna președintă le să fie cât mai conciși. Domnul Iacolina are cuvântul. Da, o să fiu foarte concis. Am ascultat foarte atent uh, prezenta- prezentările uh, despre întărirea coordonării între agenții uh, prin asigurarea circulației informațiilor între ele și, de asemenea, nevoia de a controla rezultatele fiecarei agenții. Sunt de acord cu domnul Busutil cu faptul că trebuie să ne folosim de mijloacele care le avem la dispoziție pentru a analiza uh, rezultatele și rezultatele trebuie uh, comunicate acestei comisii pentru a ne putea exerc- exercita dreptul de control. Aș dori să mă mai refer la un aspect. Mă bucură faptul că acum se există o atenție mai mare acordată traficului de droguri. Însă cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție uh, fazei în care uh, drogurile ajung în Uniunea Europeană din uh, țările din Maghreb. Cred că este un aspect pe care ar trebui să-l analizăm. De exemplu, pregătirea oamenilor care se află la nivelul de conducere a acestor agenții. și cred că Comisia ar putea ajuta în cadrul uh, procedurilor de luare a deciziilor pentru a, a uh, avea cei mai buni reprezentanți legale acestor uh, agenții. Trebuie să astfel am putea lega programele, activitățile și rezultatele și trebuie să subliniem cât de important este rolul conducătorilor acestor agenții deoarece altfel nu cred că am vedea rezultate concrete. Apoi, cred că trebuie să există o convergență a procedurilor între diferitele uh, state membre și cred că agențiile ne pot ajuta în acest punct de vedere. Urmează domnul Melo, domnul Bronx. Domnul Melo are... nu mai dorește să vorbească, domnul Bronx? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Um, Poate în loc să ne bazăm doar pe munca agențiilor um, pentru a ne asigura securitatea, poate ar trebui să îndepărtăm uh, cauzele acestor amenințări. Uh, de exemplu, uh, oprirea războaielor împotriva țărilor musulmane, cum este Afganistanul, și a preveni noi războaie, cum este cel împotriva Iranului, deoarece asemenea războaie doar sprijină anumite intenții între în rândurile anumitor musulmani din Europa. În al doilea rând, uh, cred că nu ar trebui să avem politici partizane în Orientul uh, apropiat. În uh, al treilea rând, cred că ar trebui să ne oprim în a mai opri în a mai primi oameni din țări care sunt implicate în infracționalitate generalizată. Vă mulțumesc. Ult- uh, următorul, uh, ultimul uh, vorbitor este doamna Latford. Vă mulțumesc, doamna, doamna președinte. Am două întrebări. În primul rând, aș dori să întreb dacă în COZI corupția este considerată a fi o amenințare majoră la adresa securității uh, interne și uh, pentru că este legate de uh, criminalitatea organizată. În această masă vom discuta legătura între corupție și infracționalitatea organizată și cred că Comitetul COZI ar trebui să analizeze acest lucru, deoarece corupția este prezentă, de exemplu, și în rândul uh, poliției uh, în Europa, mai ales în ceea ce privește uh, prostituția. Se amintește un uh, uh, patronaj politic Um, așadar, este corupția o temă importantă pentru dumneavoastră? Și dacă nu, cred că ar trebui să fie. Și, în al doilea rând, în ceea ce privește uh, amenințările, nu am uh, documentele acum în uh, fața mea, În ceea ce privește schimbarea de informații referitoare la uh, persoanele care dau uh, dovadă de uh, tendințe de radicalizare, nu sunt, eu nu sunt de acord cu cei care sunt împotriva globalizării, însă nu consider că aceștia reprezintă o amenințare. Așadar, întrebarea mea este, vă concentrați pe aspecte uh, Uh, reale de uh, amenințare a, securității sau uh, um, um, încurajați uh, colectarea de informații uh, asupra dizidenților, de exemplu. Vă mulțumesc. Înainte de a, invi- de a invita vorbitorii să uh, încheie această discuție, Doresc să vă aduc aminte din partea secretariatului că există o întâlnire comună în 4 și 5, uh, în 25 octombrie despre uh, responsabilitatea uh, agențiilor europene, deci ne vom reîntâlni în octombrie. Domnule Almeida, um, se pare că nu aveți foarte multe lucruri de adăugat, o concluzie minunată. Domnul Cuculbea. peut-être des éléments de réponse. Aș vrea să încerc să răspund la ultimii doi vorbitori. În ce privește abordarea pe care avem în legătură cu uh, fenomenul insecurității, să nu credeți că în rândul COSI și în rândul serviciilor care luptă împotriva acestui fenomen, să nu credeți deci că noi facem represiune. Sigur, acordăm o atenție prioritară acestor fenomene, dar vă reamintesc că avem o politică integrată de luptă împotriva acestor fenomene care amenință securitatea și noi ținem cont de toate fațetele fenomenului și implicăm toate serviciile ce se pot implica. La finele acestui lanț uh, avem uh, sistemul de justiție cu sistemul penitenciar, dar avem un sistem de justiție și la începutul acestui lanț. Deci tot ce înseamnă însoțirea persoanelor care se găsesc în situații, așa zis, precare, uh, avem o serie întreagă de măsuri care să ne permită să prevenim comiterea de fapte reprehensibile. Deci uh, tot ceea ce primim noi în amonte ca informație este foarte important și tratăm cu atenție. În al doilea rând, ca să răspund uh, ultimului vorbitor, ne-ați întrebat despre problema corupției și dacă o considerăm ca fiind o amenințare gravă pe plan european. La nivel intuitiv, uh, v-aș putea răspunde da. Însă, mi-ați ascultat prezentarea de mai devreme și vă spuneam că COSI va încerca să definească o metodologie prin care să putem uh, determina în mod clar și fundamentat care sunt fenomenele criminale care se constituie în priorități și care reprezintă amenințări uh, grave. Poate că și corupția va figura printre acestea sau poate va fi asociată cu crima organizată. La ședința de pe 25 iunie 2010 la COSI, delegația Marii Britanii chiar a propus ca grupul nostru COSI să înceapă un proces de reflexie în acest sens. Propunerea a fost acceptată. Tema de reflexie era cooperare practică pentru lupta împotriva crimei organizate. Deci, uh, iată că această temă a fost abordată pe 25 iunie și cei prezenți au fost de acord să constituie un grup de reflexie pe această temă. Așadar, corupția va figura pe uh, ordinea noastră de zi. Este clar. Și, în fine, un ultim element, ați vorbit despre radicalizare. Un termen pe care îl considerați impropriu, din câte îmi dau seama. Și mi-ați pus uh, întrebarea concretă, anume dacă ne gândim să colectăm informații uh, cu privire la oricine, la oamenii de rând, cu privire chiar la cei care manifestează. Subiectul este delicat. Sigur că noi nu vrem să uh, aducem atingere libertății de exprimare a oamenilor. Nu despre asta este vorba. În proiectul despre care ați vorbit dumneavoastră, se încearcă ca serviciile de poliție, cele care sunt în prima linie, să um, facă față sau să prevină radicalizarea. Nu putem spune că radicalizarea nu există, pentru că asta însemna să negăm ceva ce a fost foarte evident în ultimii ani. Deci, cred că ar trebui să opunem rezistența uh, accelerării sau accentuării acestui fenomen și să ne gândim la ce poate duce el pe termen lung. Atât am avut de spus. Eu încercam să spun că să fii radical nu înseamnă să fii o amenințare la adresa securității, nu înseamnă să fii un posibil terorist. Chiar aș vrea ca acest cuvânt radicalizare să iasă din vocabularul pe care îl folosim, deoarece el este înșelător. Ne face să credem că cei care au păreri radicale, nu uitați că există un partid radical în Italia, deci că acești oameni ar fi periculoși în sine îi considerăm a fi niște extremiști, uh, posibil teroriști, posibil uh, criminali chiar. Deci v-aș cere ca acest cuvânt uh, radicalizare să fie tratat cu precauție, președinta. Sunt pe de deplin de acord, însă nu știu dacă aveți pe deplină dreptate când spuneți că uh, manifestanții nu sunt supravegheați. Eu nu particip la manifestații în fiecare zi, dar știu că sunt unii cu predilecție urmăriți. Știu că sunt fotografiați, de pildă. Deci știu că se colectează date despre acești uh, posibili agitatori, cel puțin în unele state membre. Dar, cum acesta nu este un subiect pe ordinea de zi, uh, lăsăm la o parte. Mulțumesc vorbitorilor, mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit și au fost uh, foarte disciplinați. Încheiem aici. Ne întoarcem în sală la ora 3 când vom discuta cu comisarul de Gucht despre acta. Mulțumesc!